Right, good morning everyone, good morning ladies and gentlemen. Bună dimineața tuturor, uh, dragi colegi și colegi. Începem reuniunea de azi cu o prezentare a trei studii cu privire la implementarea acordului de asociere cu Moldova, Georgia și Ucraina. Înainte de a trece la prima examinare a rapoartelor colegului nostru SCC, domnului Mamikins și a domnului Gale în legătură cu acest subiect. Aceste studii cred că prezintă expertiză de specialitate pentru comisia noastră, completează expertiza după reforma electorală din regiune, contribuții de la SEAE și comisie și misiunile de stabilire a faptelor pe teren din partea Parlamentului în regiune. Ne așteptăm la experți să ne dea informații în legătură cu progresele legate de relațiile Uniunii Europene cu acești parteneri și recomandări de politică pe care să le examinăm când lucrăm la rapoartele parlamentare. Iată de ce am invitat trei experți care să ne prezinte studiile. Camil Calus, care se pronunță poate altfel, Camil Caus, primul studiu privind implementarea acordului de asociere cu Moldova, Iona Nichelidze din Georgia, care ne va prezenta al doilea studiu implementare a acordului de asociere cu țara respectivă și apoi doctorul Andrei Ciușca, care ne va prezenta al treilea studiu privind implementarea acordului de asociere cu Ucraina. Bun venit experților, le dau cuvântul și vă ofer cam 10 minute fiecăruia, ca să avem timp și pentru o discuție. Începem cu domnul Caus. Da. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Având timp limitat, o să vă prezint principalele constatări și apoi vă stau la dispoziție la întrebări. Documentele prezentate includ acestea partea noastră din evaluarea Codului de asociere la solicitarea Serviciului de Cercetare al Parlamentului constatările principale și concluziile. Mai întâi, rezultatul reformelor din Moldova între 2014 și 2018. Conform studiului, acestea trebuie evaluate ca fiind nesatisfăcătoare, din păcate. Degradarea treptată a mecanismelor democratice existente, mai ales în ultimii doi ani, ceea ce indirect se leagă de faptul că din 2015-16 Moldova a fost percepută ca stat captiv în care controlul aparatului de stat a fost preluat de domnul Plahorniuc, cel mai bogat oligarh și lider al Partidului de Guvernământ Democratic. În ce privește reforme? Progresele cantitative care s-au făcut n-au fost însoțite de unele calitative. Baza legală și instituțională s-a îmbunătățit în practică în diverse domenii, dar situația statului de drept, a bunei guvernanțe și în special a justiției și standardele democratice fie n-au suferit îmbunătățiri substanțiale sau chiar au dat înapoi. Noile reglementări nu sunt bine implementate, unele reforme sunt imitate deschis pentru că contrazic interesele grupurilor de conducere. În ce privește uh, constatări sectoriale, începem cu justiția. Unul dintre sistemele cel mai puțin reformate în lumina dispozițiilor din acordul de asociere. Puterea judecătorească e extrem de coruptă, o atitudine servilă față de grupurile de afaceri și politice, instituții cheie sunt subordonate uh, liderului uh, Partidului Democrat politizarea puterii judecătorești un instrument utilizat uh, împotriva adversarilor politici de afaceri. Se lansează anchete împotriva activiștilor civici, mai ales în ultimele câteva luni și chiar a apărătorilor drepturilor omului. important că puterea judecătorească, dependența sa politică, e un motiv cheie pentru lipsa de progres în anchetarea legată de furtul uh, unui miliard de dolari din sistemul bancar la sfârșitul lui 2014. O altă problemă pe care o vedem de ceva timp deja, deci se intensifică, guvernul utilizează pentru obediența puterii judecătorești, practici corupte, legături de clan, de afaceri, intimidare. Curtea Constituțională e extrem de politizată în continuare. Numărul de decizii în ultimul timp au fost motivate politic, unele <clears throat> au schimbat elemente cheie din sistemul politic moldovenesc, omițând uh, ruta legislativă clasică și uh, <clears throat> încălcând separarea puterilor pentru a înlocui organismul legislativ care e Parlamentul. Guvernul până acum n-a făcut nicio tentativă de a mări independența Curții Constituționale. Pe o notă pozitivă, sunt unele constatări oarecum cam optimiste. În noiembrie 2017, guvernul a propus o serie de modificări la Constituție care ar trebui să mărească independența judecătorilor. Cu toate acestea, deocamdată, aceste reglementări n-au fost adoptate. Codul procedurii civile a fost modificat în uh, primarul 2017 pentru a mări integritatea și în martie 2017 s-au adoptat aceste dispoziții. În ce privește combaterea corupției, baza legală, după cum am spus la început, s-a îmbunătățit, dar dependența politică și eficacitatea acestor instituții rămân problematice. Instituții cum ar fi Centrul Anticorupție Național continuă să fie politizat și uh, e ineficace în a combate abuzurile la nivel înalt. Independența <clears throat> Procuraturii Anticorupție e extrem de îndoienică. instituția e subordonată Procuraturii Generale, care, conform informațiilor disponibile descrise în raport, rămâne sub control direct al domnului Plahodniuc. Uh, Un alt fapt negativ, Autoritatea Națională pentru Integritate, înființată în 2016, n-a funcționat până în februarie 2018 când în fine Parlamentul a aprobat <clears throat> structura organizatorică acestor instituții. Tot pe notă pozitivă sunt câteva puncte. Adoptarea legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării teroriste în decembrie 2017 și cadrul măsurilor anticorupție actualizat în martie 2017, după cum am mai spus. Cu toate acestea, trebuie să subliniem că s-a făcut un progres insuficient în combaterea corupției, ceea ce s-a reflectat în anchetele de opinie publică. 96 din moldoveni consideră corupția că vine o problemă mare sau foarte mare și tendința nu e în scădere, ci e în creștere permanentă. Câteva cuvinte despre furtul de un miliard de dolari, frauda respectivă, anchetarea dosarului a fost afectată <clears throat> s-a făcut cu ineficacitate. Până acum autoritățile n-au recuperat niciun fond, s-au întors vreo 50 de milioane, dar nu sunt nici cele furate, sunt bani câștigați din vânzarea activelor băncilor lichidate. Al doilea raport, Corol, n-a fost publicat niciodată și e simptomatic că în iunie 2017 Ilian Shor, politicianul și omul de afaceri care e considerat principal arhitect al fraudei, a fost condamnat la șapte ani și jumătate închisoare, dar deocamdată rămâne sub control judiciar, arest la domiciliu, așteptând sentința definitivă, dar e foarte activ în afaceri și părăsește țara de cât ori dorește. Un rezumat al constatărilor și concluzii ale studiului o frază pentru fiecare. În ultimele câteva luni s-au făcut tentative de a limita libertatea de acțiune și a discredita reprezentanții societății civile în ochii publicului larg. Acesta s-a intensificat în ultima săptămână. Între 2016 și 2018, arestarea și condamnarea oponenților politici a devenit mult mai frecventă decât înainte. În ciuda introducerii de noi legi privind monopolul media, în mâinile grupurilor la conducere, monopolul crește, iar noile reglementări care vor să slăbească independența a organelor media, intimidarea ziariștilor e tot mai răspândită, se exercită presiune politică asupra autorităților locale, intimidarea reprezentanților autorităților e răspândită conform datelor disponibile. 21% dintre acești reprezentanți locali au fost uh, intimidați fizic sau psihologic, 15% au fost amenințați că vor fi concediați. Date din 2018. Baza legală în domeniul protecției drepturilor omului s-a îmbunătățit în perioada analizată, deși există puncte slabe în procesul adoptării. Din păcate, există procese incorrecte în Moldova dosare neîntemeiate împotriva politicienilor uh, care se opun actualelor autorități. Schimbările în sistemul electoral introduse în a doua jumătate lui 2017 în <clears throat> favoarea Partidului Democrat la conducere și a Partidului Socialist, într-o care măsură au încălcat nu doar recomandările internaționale, standardele acestea, ci și reglementările locale din Moldova. Cazuri de limitare gravă a dreptului public de a participa în procesul decizional s-a observat în ultimul timp cazul anulării rezultatelor alegerilor pentru primăria Chișinău s-a întâmplat după publicarea acestui raport. Pe o notă pozitivă, implementarea de CFTA a încurajat comerțul între Moldova și UE între 2015-2017. Exportul din Moldova către UE și importurile din UE în Moldova au crescut cu 31, respectiv 22%. UE a devenit principalul partener comercial și cel mai mare investitor în economie în perioada 2014-2016. În 2017, 66% din exporturile totale s-au dus în UE în comparație cu 47% în 2013. Reforme în sectorul financiar sunt în derulare, au fost evaluate pozitiv de parteneri externi, cu toate acestea închetarea fraudei bancare e principala omisiune a guvernului și, din păcate, ritmul lent al reformelor instituționale, cum ar fi cea din justiție, pune în pericol schimbările pozitive din economie. Consider că e momentul să mă opresc pentru că nu mai am timp și uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumim! Exact 10 minute, dar cu o viteză îngrozitoare. Trecem acum la George scuzați David, cred că nu are sens să le facem toate trei și apoi oameni care accidental se referă la unul sau la altul. Cred că discuția sau comentariile ar fi mai precise dacă avem acum comentarii cu privire la Moldova și după aceea la celelalte, pentru că altfel toată lumea are diverse chestii de întrebat și se amestecă lucrurile. Bun, e o propunere la domnule Galer ce părere au colegii să procedăm așa? Foarte bine. În total avem pentru aceste trei studii o oră, ceea ce înseamnă ha-ha. 10 minute acum. Deci, întrebările cu privire la Moldova, 10 minute. Cine vrea să spună ceva? Well, it's your big moment later. Um, <laughs> we start with Sandra. Începem cu Sandra. Mulțumesc, voi vorbi în letonă, ceea ce probabil că vă surprinde foarte tare, așadar vă recomand să vă puneți căștile. Doresc să vă spun că la alegerile locale au existat probleme uh, pentru că în final au fost anulate. Așadar, rezultatul alegerilor locale a fost anulat și Există o presiune politică foarte mare care este exercitată asupra opoziției, ceea ce ne îngrijorează foarte tare. Rezultatele alegerilor au fost, după cum spuneam, anulate, ceea ce a arătat că justiția nu este independentă și că oligarhii au o putere mult prea mare. De asemenea, frauda bancară de un miliard de dolari nu au fost trași la răspundere cei responsabili. A existat o procedură penală uh, împotriva opoziției. Uh, societatea civilă a avut de suferit și de aceea cred că plata uh, finanțării macrofinanciare ar trebui să fie continuată numai după ce au loc alegeri parlamentare și numai cu condiția ca alegerile să corespundă standardelor internaționale. Mulțumesc! A fost minunat uh, să te auzim vorbind în limba letonă. Petras. Aș vrea să încep prin a exprima câteva cuvinte de apreciere, pentru că a fost decizia corectă din partea comisiei noastre de a solicita redactarea acestor rapoarte și studiile au fost uh, realizate de experți uh, foarte buni pe care îi întâlnim astăzi. Am citit partea cu Moldova ca și cum aș fi citit un roman. Este foarte bine scris, uh, este cât se poate de clar totul, subliniază puncte importante, structura este clară, așadar, domnule Calius, toată aprecierea noastră pentru că ați făcut o treabă excelentă. Sumarul pe care l-ați prezentat cred că este cât se poate de clar. Din păcate, nu este unul favorabil cu privire la uh, elitele de la conducere din Moldova. Însă suntem parteneri și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Aș vrea să îl, uh, îi adresez domnului Calus câteva întrebări cu privire la ceea ce a prezentat, respectiv la rezumatul uh, pe care ni l-a oferit. În primul rând, În ceea ce privește sistemul mixt uh, electoral care a fost introdus, alegerile au fost amânate până um, spre sfârșitul lui februarie 2019. Ce părere aveți despre acest lucru și cum percepe societatea aceste schimbări? În al doilea rând, la sfârșitul lunii iulie, în ultimele zile ale sesiunii parlamentare, Parlamentul Moldova din Moldova a adoptat pachetul privind uh, impozitele. Era vorba despre o amnistie de capital și lucruri uh, asociate cu acest subiect. Vă rog să ne prezentați o evaluare inițială, ținând cont că FMI-ul și uh, Banca Mondială, precum și alte instituții financiare din vest, au avut niște reacții preliminare cât se poate de negative. Mulțumesc! Clea Modi. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc de asemenea pentru uh, prezentarea raportului și pentru uh, tot efortul care se află în spatele acestuia. O întrebare cât se poate de simplă. Care ar fi recomandarea noastră ca urmare a activității dumneavoastră în ceea ce privește recomandările cu Moldova? Așadar, care ar fi recomandările dumneavoastră pentru parteneriatul uh, din Est? În fine, Mihail Galer. Da, și eu, spre surprinderea tuturor, voi vorbi în limba mea maternă, în limba germană și doresc să sprijin și eu uh, dorința doamnei Sandra Caniete și anume să introducem o condiționalitate strictă în ceea ce privește plata subvențiilor macrofinanciare în continuare către Moldova. Eu sunt uh, indignat de-a dreptul cu privire la evoluțiile de acolo și vreau să mă refer la două sectoare în special, împotriva tuturor recomandărilor, atât de partea politică, cât și din partea Comisiei de la Veneția, s-a introdus un sistem electoral uh, neadecvat într-o țară care se găsește în tranziție. Aceste sisteme electorale în care se face jumii-jumat, totul există un sistem bicameral, o jumătate sunt alegeri proporționale, pe de altă parte um, sunt alegerile în circumscripție electorale, e bine, mie un astfel de sistem și introducerea acestuia mi se pare inoportun. Într-un sistem proporțional, probabil că nu ar avea același succes uh, să câștige alegerile, de aceea s-a ales această variantă și mie mi se pare această variantă pentru țară inutilă ea, practic, uh, servește doar interesele clasei care se află la conducere în Moldova. La începutul anului trecut, împreună cu fundațiile Friedrich Ebert și Conrad Adenauer am organizat un eveniment în comun pentru a prezenta uh, cum stau lucrurile acolo și pentru a avertiza împotriva introducerii acestui sistem electoral pentru că el nu uh, era unul potrivit, după părerea noastră. Cu toate acestea s-a făcut acest lucru. Din punctul meu de vedere, așadar, toate aceste lucruri uh, trebuie criticate și, de asemenea, trebuie criticat comportamentul uh, după uh, alegerile pentru primărie, la care câștigase candidatul opoziției, dar apoi, prin niște justificări dubioase, Rezultatul a fost anulat de către un tribunal uh, supus puterii. Cred că uh, descrierea care s-a făcut în studiu, referitor la faptul că justiția nu este independentă, ci că se orientează în funcție de dorințele domnului Palahotniuc, uh, este cât se poate de corectă. acestea sunt niște realități pe care noi nu ar trebui să le acceptăm pur și simplu, motiv pentru care dacă această situație nu se modifică, eu nu sunt dispus să accept plata în continuare a subvențiilor macrofinanciare. Președintele, mulțumesc! Mai avem o solicitare de intervenție. Domnul Zosnieț. În iulie, Parlamentul a transmis Moldovei o rezoluție. Am vorbit atunci despre faptul că s-a ajuns, s-a, s-a încălcat atunci legea și că lucrurile nu evoluaseră așa cum uh, se întâmplase în Polonia, de exemplu. Una am spus uh, Poloniei, alta Moldovei, ceea ce este ridicol. Cum să ieșim din acest impas? Any other request to speak? That is not the case. Five speakers. Observ că nu mai dorește nimeni să intervină. Au fost o serie de întrebări. Vă rog să răspundeți în 5 minute. Da, cred că mă voi descurca. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și comentarii. Prima întrebare, la ce putem să ne așteptăm după alegerile din februarie? Întrebarea pe care ne-o punem în cercurile de experți este tocmai aceasta și nu pot să spun că avem vreun răspuns bun. În primul rând, cred că decizia de a amâna alegerile în februarie a fost efectul rezultatului uh, de la alegerile locale din Chișinău. Domnul Plahotniuc, domnul Don, au vrut să verifice dacă sistemul funcționează și dacă ar fi reușit să, să își treacă candidatul, dar s-a dovedit că sistemul lor a fost ineficient. Așadar, și-au dori, au dorit să-și dea mai mult timp până în februarie pentru a-și pune sistemul la punct. Și în felul acesta să și acopere imaginea negativă a autorităților după decizia pe care au luat-o de anulare. Și aceasta a fost o chestiune care a fost foarte criticată în Moldova. Eu personal cred că schimbarea sistemului electoral ar ajuta democrații mai ales să câștige un sprijin mai mare decât uh, cel pe care, de care beneficiază în mod normal la urne. Cred că instituția a primit o scrisoare de la peste 700 de primari de, de la comunități locale uh, din Moldova, după ce uh, macrofinanțarea a fost înghețată, care a arătat că mulți dintre ei sunt subordonați sau au o legătură directă cu autoritățile. Acesta este un instrument foarte puternic și, în mod evident, a fost utilizat și va fi utilizat în timpul alegerilor. Așadar, uh, putem să ne așteptăm la rezultate diferite la alegeri. În final, uh, cred că vom avea o coaliție, fie ea formală sau nu, în spatele domnului cu domnul Plahoniuc și domnul Dodon. Nu cred că ar putea fi posibilă o coaliție între opoziția pro-europeană și democrați, susținută de domnul Plahotniuc, însă după ce s-a întâmplat cu opoziția, cu alegerile locale um, și după cum Plahotniuc uh, controlează mass media, cam aceasta va fi evoluția lucrurilor. Dacă este să ne gândim la amnistia fiscală, aș vrea să adaug mare lucru, nici nu avem prea mult timp. Organizațiile internaționale și ONG-urile din Moldova s-au uh, referit la acest lucru, au fost exprimate multe critici cu privire la noua lege. Din perspectiva mea, această lege este de înțeles. În final, ea este sprijinită de domnul Dodon lucru care ne arată că, într-adevăr, există un uh, monopol de putere în uh, Moldova. Când vine vorba despre care ar putea să fie recomandările, recomandările noastre, unele au fost exprimate în raport. Cred că cele mai importante ar fi, și știu că nu este simplu, să fim mai uh, duri cu guvernul. Dacă este să ne uităm la um, sondajele de opinie din Moldova, evoluția lor arată uh, o tendință clară. În final, uh, cred că Uniunea Europeană trebuie să se hotărească să facă ceva. Majoritatea oamenilor nu au votat uh, pentru această poveste a, uh, care a avut loc acolo. Pe de altă parte, cred că ar trebui să ne concentrăm mai bine pe uh, transferuri de la reformele orientate către instituții la cele orientate către oameni. Există această impresie foarte importantă că toate ajutoarele banii care vin de la Uniunea Europeană merg direct către uh, cei care sunt la putere. Deci, asta este un alt lucru important. Iar atunci când vine vorba despre întrebarea decisivă care a fost abordată deja, sunt într totul de acord cu ceea ce a spus că guvernul nu poate face lucruri care sunt ilegale. Iar decizia curții referitoare la uh, rezultatul alegerilor trebuie privită în contextul mai larg uh, al situației din țară. Trebuie văzut uh, cum Moldova s-a transformat într-un stat capturat de uh, partidul uh, de la guvernământ și toate aceste lucruri sunt specificate detaliat în raport. Am scris despre aceste lucruri, despre analizele pe care le-am făcut. Cam acesta este răspunsul meu. Situația nu este comparabilă cu cea din Polonia în orice caz. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caus! Mulțumesc pentru această evaluare critică a Moldovei. Cred că majoritatea colegilor din uh, această comisie împărtășește uh, părerea dumneavoastră. Este o criză politică importantă și, bineînțeles, că și condiționalitatea strictă în ceea ce privește uh, oferirea de macrofinanțare este foarte importantă. Este prima dată când discutăm despre Moldova fără participarea și contribuția colegilor din România. De obicei, când punctul Moldova este pe agenda, um, apar foarte mulți uh, colegi din România care se exprimă cu privire la acest punct. Dar nu s-a întâmplat în această dimineață. Putem să discutăm despre Moldova fără colegii din România. Iată o nouă experiență pe care o trăim. Și trecem uh, la, după ce, odată depășită această schimbare geopolitică, propun să trecem la Georgia, care are de asemenea alocate 10 minute. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați invitat pentru a face prezentarea acestui raport. În 2016 s-a semnat un acord de asociere între UE și Georgia. Georgia se confruntă cu o sarcină provocatoare acum pentru a implementa acordul de asociere Ideea este să încercăm să analizăm nivelul de implementare, mai ales pentru o anumită parte a acordului de asociere și pentru asta ne-am asociat pe bună guvernare, statul de drept, respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, libertatea mass mediei și a sectorului socioeconomic s-a conchis că țara se confruntă cu provocări sistemice în ceea ce privește implementarea părții politice a acordului, cu oarecare succes în ceea ce privește implementarea DCFTA. Pentru a numi câteva concluzii și probleme pe care le-am identificat la identificarea acordului, o să vă spun cum stau lucrurile la nivelul guvernului. Există provocări la nivelul democrației, există o personalizare a politicii. Baza Este un stat captiv. Agenții de reglementare sunt captive, toate de sunt conduse de liderul partidului de la conducere. Capacitatea de a gestiona situația face guvernul mai puțin amenințător decât guvernul lui Sakashvili pentru că au Transferul de putere din 2012 a fost considerat un succes în Georgia, însă partidul la putere a demonstrat că alegerile democratice nu duc neapărat la o tranziție de succes către democrație. Instituțiile sunt în continuare slabe și ajungem la următoarea provocare, un sistem de control. Georgia nu a reușit să depășească dominanța unui singur partid la nivelul conducerii la nivel național, regional și local. Executivul controlează Parlamentul și ramura judiciară. Opoziția are o poziție foarte fragilă, de aceea partidul care conduce este și mai puternic și populația fie votează partidul la conducere, fie nu participă la alegeri. Puterea președintelui este limitată prin Constituție. Și călcâiul lui Ahile din sistemul politic georgian, care este sistemul judiciar Există o reformă care n-a fost implementată pentru a asigura imparțialitatea și independența judecătorilor și dreptul la un proces echitabil. Există probleme grave în două domenii, și anume anchete independente și eficiente, eficace și statutul și drepturile victimelor. influența politică și a grupurilor de interes este enormă asupra sistemului judiciar. Există procuratura care n-ar trebui să fie influențată politic și totuși s-a dovedit că este controlat de Ministerul Justiției și că există a existat o problemă la nivelul judecătorilor de la Curtea de Apel din Tbilisi. Promovarea judecătorilor este o problemă. Apoi programul, programul de descentralizare de naștere la probleme. Guvernul nu reușește să implementeze procesul de descentralizare din potrivă, în 2017, Parlamentul a adoptat un nou cod de guvernare și a introdus o serie de și a redus numărul de orașe care se autoguvernează de la 12 la 7, cu scuza că nu se gestionează eficient. Există un mare decalaj de implementare în ceea ce privește respectarea și protejarea minorităților religioase, etnice și sexuale. Există infracțiuni și discursuri ale urii din partea politicienilor. Biserica ortodoxă este implicată de partea statului și totul contribuie la o uh, radicalizare a societății din Georgia împotriva minorităților, pentru că, de regulă, societatea din Georgia este de partea bisericii. Cam așa stau lucrurile în ceea ce privește drepturile omului, dar au fost două cazuri speciale. Un caz al unui jurnalist din Azerbaijan, Afgan Muhtali, care a fost răpit în Tbilisi și transferat în Azerbaijan. Reprezentanții organizațiilor societăților civile din Georgia consideră că operațiunea a fost aranjată între serviciile de securitate din Georgia și Azerbaijan și apoi un director de școală turc care a fost investigat și arestat la cererea autorităților turce de către autoritățile georgiene. Atitudinea față de mass media, autorităților față de mass media este alarmantă. Sub guvernul Saakashvili, mass media a fost atacată de poliție și forțe armate. Noul guvern folosește metode diferite pentru a putea controla politica editorială a mass mediei. E vorba de șantaj împotriva proprietarilor de posturi TV, care de regulau și alte afaceri. Se folosește justiția împotriva jurnaliștilor, se controlează forma de proprietate și se fuzionează posturi TV pentru a crea un, o singură voce pro-guvernamentală. Democrația din Georgia este subminată și de Biserica Ortodoxă. Georgia este un stat secular, dar de-a lungul anilor biserica are o influență tot mai mare la nivelul statului și al societății, lucru promovat și de partidul la putere. Și asta nu face decât să legitimizeze această instituție. Mi-au rămas 30 de secunde. Sigur că sunt și lucruri bune, dar astea le puteți găsi în raport. Eu prefer să mă refer la politica pentru tineri. În ceea ce privește situația tinerilor, aceasta este luată în considerare în politica guvernamentală Prin urmare, am să închei aici, o să mă refer la și o să vorbesc și despre recomandări dacă există interes. Mulțumesc și acum întrebări. Începem cu doamna Calniete. Uh, thank you and again... Mulțumesc. <clears throat> Vă rog să vă puneți căștile. O să vorbesc din nou în leptonă, spune vorbitoarea valstīm, Cred că situația de aici um, arată mai bine decât în cealaltă două state. Reformele au loc, democrația funcționează, aparent, însă ceea ce îngrijorează este administrația publică și ea crește împreună cu uh, voința partidelor uh, politice. importantă, o influență importantă o exercită și UE și NATO, dar nu se poate adera la acestea dacă statul este acaparat. Acapararea statului și a instituțiilor statului reprezintă o problemă și cei care sunt la putere în Georgia trebuie să se gândească că acolo este nevoie de o democrație autentică, reală. Așa funcționează sistemul, iar un lucru foarte important este modul în care se raportează cei din opoziție la cei de la putere și invers. Cei din opoziție trebuie să aibă posibilitatea de a influența deciziile, trebuie de asemenea să reprezinte interesele uh, alegătorilor. Și în acest sens trebuie uh, schimbate multe lucruri în uh, Georgia. Acest lucru se referă atât la partidele care sunt la putere, cât și la sistemul judiciar. Vă mulțumesc! Moody, Mulțumesc, doamna Moody. Acum o întrebare scurtă, dacă se poate. Mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru raport. M-am ocupat mai mult de Georgia decât de alte țări și am citit cu interes raportul. Sprijin ce a spus uh, și colegul Austrevicius mai devreme că inițiativa bună a acestei comisii să examineze aprofundat implementarea acordurilor de asociere și rezultatul relației noastre, cum evoluează în țările respective. Sunt îngrijorări exprimate de Parlament, exprimate guvernelor, lipsa de progres în unele domenii, îngrijorări și în alte domenii. Ce m-a intrigat citind raportul este că ați examinat multe îngrijorări, dar nu recunoașteți unele dintre schimbările care de fapt s-au produs. Vorbiți, de exemplu, despre procuratură, dar nu vorbiți de implicarea societății civile în desemnarea procurorului șef, implicarea, recunoașterea de către Transparency International a ierarhizării anticorupție care există în Georgia, ar fi util în contextul reformelor din Moldova se, se spune că hmm, guvernul din Georgia a ținut cont de recomandările Comisiei de la Veneția și în reformele constituționale pe care le-a aplicat. Aici mi se pare că mai multă lumină decât umbră. Asta nu înseamnă că n-am și eu aprecieri critice în legătură cu unele lucruri făcute de guvernul georgian și faptul că ar putea face mai mult. Dar cred că aici există mai multe elemente pozitive decât apar în raport și v-aș ruga să recunoașteți mai clar aceste progrese. Mulțumesc. Acum domnul Iurec. Mulțumesc. Aș vrea să vă rog să detaliați unele lucruri menționate, cum ar fi rolul autorităților uh, Biserici Ortodoxe la care v-ați referit, Biserica Ortodoxă din Georgia, pentru că simplul fapt că <clears throat> există societatea civilă care e reflectată în media și biserica se numără printre cei ai societății civile, ceea ce mi se pare normal. E obligația noastră să avem un dialog periodic cu instituții și autorități uh, religioase din alte țări. Doream să vă întreb și poate e și o anticipare a unui comentariu la următorul punct cu Ucraina. Credeți că ar fi bine ca Uniunea Europeană, <clears throat> prin diverse canale, ambasadorul din Georgia sau alte canale, ar fi o idee bună să existe un dialog mai aprofundat cu instituții religioase importante din țările parteneriatului răsăritan, în țările în parteneriat sau în aderare, pentru că dacă acele autorități religioase consideră că punctul lor corect de vedere e ignorat, o să spună clar părerile în legătură cu Uniunea Europeană. Nu e doar vorba de bunăvoință, cred că e și o obligație pe care ar putea o avea statele noastre membre să impune instituțiilor europene. Ce părere aveți în legătură cu dialogul între Biserica Ortodoxă Georgiană și Uniunea Europeană, ținând cont de politica față de Georgia? Și am aceeași observație și în legătură cu Biserica Ortodoxă din Ucraina. La punctul următor, mulțumesc. Acum, domnul Statine. Nu să vorbesc în cehă, vă rog să vă puneți căștile, spune vorbitorul. Mulțumesc, stimată doamnă, pentru prezentare. Ați subliniat două lucruri foarte limpezi. Astăzi ați spus că dezvoltarea Georgiei în ansamblu nu e de încredere, dar a spus că există și deținuți politici în Georgia. Ce ați vrut de fapt să spuneți? Că după schimbarea de putere din Georgia, că s-au anchetat 90 dintre foștii membri ai guvernului și 31 de condamnări, inclusiv președintele Sabașvili, La asta v-ați referit? E un alt subiect despre care vorbim frecvent și anume că Georgia are un fel de justiție selectivă. Despre asta ați vorbit. Cam acestea erau întrebările. Mulțumesc. Urmează domnul Galer. Yes, uh, thank you very much. Mulțumesc. Aș vrea să mă concentrez pe reformele constituționale. Dacă în ansamblu ați evalua că ele merg în direcția cea bună. Ce vreau să spun? N-aș vrea să compar unul la unul pe domnul Plahoniu și domnul Ivanișevin în modul în care tratează lucrurile, dar structural, ăștia sunt indivizii din culise și acum domnul Ivanișvili e din nou liderul partidului. Deci se pot trage unele paralele cu Moldova după cum am spus, în comportamentul și în politicile aplicate. <clears throat> N-aș vrea să fac totuși o comparație unul la unul. În Georgia situația e mult mai bună și mai stabilă acum în ce privește noua Constituție. În ansamblu ați evalua că e un progres care e implementat uh, ad literam în spiritul și în litera legii și în ce privește evaluarea Comisiei de la Veneția, interacțiunea care a avut loc în înființarea ei, faptul că a existat o reacție și că s-a ținut cont de păreri divergente în comparație cu varianta inițială. În ansamblu, credeți că a existat o evoluție pozitivă sau nu? Mulțumesc și ultimul coleg domnul Soniec. Ja również chciałem zapytać o, ty, o tych... Mhm. Și eu aș vrea să vă întreb ceva în legătură cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Georgia. Doamna Mihalize, <clears throat> ați abordat simplistic, ați spus că e ceva în regulă cu membrii organizațiilor religioase din Europa. În schimb, uh, vi se pare minunat să vă organizați cu reprezentanții organizației de homosexuali. De ce e asta mai bine decât cu reprezentanții bisericii? Nu cred că e vreun alt organism quasi ideologic uh, decât guvernele cum e Uniunea Europeană. Pentru că excludeți pe cineva care a fost comisar numai pentru că era de credință catolică deci, uh, Uniunea Europeană pretinde că ar fi, uh, că ar avea o atitudine imparțială, dar nu e adevărat. Discursul de ură te poate acuza pentru că zici că homosexualitatea e o deviație, iar domnul Corvin Nike a fost sancționat pentru că a spus așa ceva și mi se pare că e un lucru absurd. Mulțumesc. E dificil acum, cred, în 5 minute să răspundeți la aceste întrebări. Da, e problematic. O să încerc să răspund, pentru că au fost unele întrebări asemănătoare. Democrația și respectarea grupurilor de opoziție. Desigur că e o problemă majoră în Georgia și a fost o problemă majoră de la domânia independenței, pentru că e această logică câștigătorului a totul. La nivel regional, național, local. Și ajungem acum la deținuții politici. M-am referit la cei care sunt la închisoare, care au făcut parte din fostul guvern, dar nu numai la ei. Când am vorbit despre motivarea politică a unor sentințe judecătorești. Mă refeream și la politica din interiorul Ministerului față de funcționarii publici, cei care au fost văzuți ca sprijinitori ai fostului guvern au fost concediați din diverse departamente de la ministere sau de la primării și de la nivel local. La asta m-am referit cu justiția selectivă. Sunt într totul de acord cu evoluțiile pozitive. Cred că Uniunea Europeană a avut o atitudine foarte pozitivă față de Georgia. Acum poate trebuie să prevenim anumite lucruri, să nu se ajungă ca la situația din Moldova. Prevenția e mai bună decât uh, a, tratarea Georgia, în mod clar, e o poveste de succes în contextul parteneriatului răsărit, dar în acest um, parteneriat avem și pe Lukashenko și Valeu. Deci nu e prea greu să fii poveste de succes într-un astfel de context. Mai e și o altă problemă. Speranțele populației față UE și frustrări legate de perspectiva adărării. Acum se pare că Uniunea Europeană apreciază evoluția democrației în Georgia. Și atunci populația zice, păi dacă stăm atât de bine, de ce nu ni se dă și perspectiva aderării la Uniunea Europeană? Când se începe să vorbească despre Rusia, noua politică a Rusiei, cred că e nevoie de o abordare mai inteligentă nu vă acordăm perspectiva aderării pentru că aveți probleme reale în uh, dezvoltarea democrației și sunt de acord cu dumneavoastră că sunt și evoluții pozitive și acea ierarhizare a corupției semnalată în uh, document se recunoaște faptul că țara a avut mare succes în combaterea corupției de nivel redus și mediu dar apoi e corupția elitelor, care e prea greu de măsurat pentru Transparency International, pentru că metodologia utilizată e legată de percepția populației și de obicei n-au informații în ce privește corupția elitelor. Sunt acordurile între politicieni sau politicieni și comunitatea de afaceri. De obicei, rezultatele la acest nivel nu ajung în rapoartele Transparency International în legătură cu Biserica Ortodoxă. Desigur că e un actor important în țară și desigur că dialogul e întotdeauna bun. Știu că Uniunea Europeană a început deja să se implice cu Biserica Ortodoxă. Știu că delegația Bisericii Ortodoxe din Georgia a vizitat Bruxelles și au fost foarte mulțumiți Poate că unii dintre ei și-au mai schimbat părerile în legătură cu Uniunea Europeană și instituțiile europene și procesul de integrare europeană, dar problema pe care o văd eu este că e un exemplu. Guvernul georgian încearcă să legitimeze biserica actor în procesele politice. Biserica a fost invitată în discuția privind legea de combatere a discriminării. Există clauze de a interzice discriminarea pe bază de gen și orientare sexuală. Prin implicarea bisericii într-o astfel de discuție, guvernul în mod clar legitimează părerea bisericii în legătură cu acest subiect și indirect a contribuit la radicalizarea societății, pentru că în aceste cazuri societatea întotdeauna înclină să treacă de partea bisericii. Apoi, să văd ce mi-a mai notat. Cam asta cred că a fost. Mulțumim. Acum trecem la al treilea studiu în legătură cu aplicarea acordului de asociere cu Ucraina. 10 minute. Domnul Tiușca. Uh, mulțumesc, domnule vicepreședinte, stimați membri ai Parlamentului European, bună dimineața, vă mulțumesc că m-ați primit aici. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mă bucur să abordez împreună cu dumneavoastră progresele înregistrate în Ucraina în contextul acordului de asociere. În ceea ce privește implementarea acestui acord, voi încerca să vorbesc liber pentru a respecta timpul și fără să mai pierd vremea, doresc să încep subliniind un lucru evident și care nu poate să fie neglijat atunci când se evaluează implementarea și progresele înregistrate de Ucraina în contextul acordului de asociere. În Ucraina situația este uh, foarte interesantă. Există uh, o stabilizare post-revoluționară și, de asemenea, o creștere a presiunii externe. Uh, de asemenea, anexarea Crimeei de către Rusia a influențat situația din țară, precum și toată evoluția din regiunile ucrainene. Implementarea acordului de asociere Ucraina-UE și transformarea și agenda de reformare a țării a venit ca urmare a presiunii exercitate de factori multilaterali. Au fost înregistrate progrese substanțiale în multe sectoare. Cu toate acestea, există provocări uh, în continuare iar în uh, sectoarele care în continuare au rămas în urmă, trebuie făcute eforturi suplimentare. Sunt procese de transformare care au loc în prezent. Mă voi concentra pe patru dimensiuni cu privire la implementare. Este vorba despre cadrul instituțional, aproximarea uh, din punctul de vedere juridic, buna guvernanță și, în primul rând, aș dori să vorbesc despre cadrul instituțional. Implementarea uh, acordului de asociere Ucraina-UE include transpunerea unor uh, legi care să se apropie de achiul comunitar. Vorbim de 564 de puncte care presupun o serie de provocări instituționale. Atunci când vorbim despre cadrul instituțional al procesului de implementare, cea mai importantă provocare pentru Ucraina în prezent uh, nu este modelul formal de coordonare care din 2014 a fost uh, monitorizat de către biroul de uh, integrare, ci uh, mai degrabă capacitatea instituțională și administrativă a autorităților publice de a implementa acordul de asociere. Aș dori să explic mai în detaliu acest punct. Provocarea pe care o presupune acest lucru face parte dintr-o problemă mai mare, și anume ineficiența autorităților publice. În aprilie 2018, Uniunea Europeană a lansat un proiect, o inițiativă de patru ani, care vine în sprijinul construirii unui sistem și a unei administrații publice eficiente în țară. În august 2018, Uniunea Europeană a alocat 15,5 milioane de euro pentru reformarea administrației publice în Ucraina. Cu toate acestea, creșterea în finanțare și asistența financiară reprezintă rezultatul unui progres bun care a fost dovedit ca urmare a reformelor implementate în anii trecuți. Studiile din iunie 2018 au arătat că au fost înregistrate progrese importante în reformarea administrației publice în Ucraina. Ucraina a reușit să atingă 3 din 5 puncte impuse în ceea ce privește uh, misiunile uh, uh, care fuseseră impuse. Vorbim despre uh, capacitate, uh, respectiv de uh, adaptarea și armonizarea legislației la achiul comunitar. procesul de uh, apropiere, întârzierile, întragerea achiului, toate acestea au creat însă dificultăți în acest proces. Cadrul instituțional general al uh, implementării acordului de asociere este caracterizat de asemenea de uh, performanțe mai puțin bune ale instituțiilor și de un uh, nivel scăzut de încredere de care se bucură aceste instituții și administrația publică în cadrul societății ucraineane. 13,8% este încrederea acordată Parlamentului ucrainean de către populație. În ceea ce privește sprijinul uh, reformelor nepopulare, de asemenea, acestea nu sunt susținute și uh, instituțiile legislative și uh, legislația parlamentară, de asemenea, are de suferit. Aș vrea acum să trec la cel de-al doilea punct, care este abordarea uh, legislativă și aplicarea legilor. Această abordare Uh, nu este făcută la un ritm uh, adecvat, însă se înregistrează progrese. Câteva progrese în termen de implementare au fost uh, făcute și s-au observat în două domenii importante. Politică comercială, cadrul politicilor respective și eficiența energetică a clădirilor, aspecte importante pentru populație. Achizițiile publice, de asemenea, pot fi privite ca o parte a poveștii de succes. Însă, în continuare, trebuie depășite obstacole în domeniul sănătății, al fiscalității, um, dreptul companiilor și așa mai departe. În alte domenii, rămân în continuare obstacole care trebuie depășit. Sectorul energetic, uh, producția de hidrocarburi, uh, mediu, transporturi, în toate acestea mai trebuie înregistrate progrese serviciile vamale rămân în continuare unul dintre sectoarele cele mai corupte. Chiar dacă există o subcomisie care se ocupă de acest lucru, se observă probleme în continuare cu contrabanda și cu alte um, probleme adiacente. Süddeutsche Zeitung a estimat uh, că frauda care se petrece este foarte mare, undeva la 5 miliarde de euro din uh, pierderile bugetare ale ucrainienilor sunt ca urmare a acestor fraude uh, asociate cu operațiunile vamale. Aș vrea să spun câteva cuvinte cu privire la implementarea acordului privind o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, DCFTA. În perioada 2016 până în 2018 lucrurile au evoluat. Uniunea Europeană a devenit un partener important, cel mai important uh, partener comercial pentru Ucraina, înlocuind Rusia pe această poziție. Uniunea Europeană a devenit așadar cel mai important partener comercial al Ucrainei și uh, s-a observat și o creștere a PIB-ului de cam 2%. În uh, ultimii ani, economia Ucrainei nu numai că s-a stabilizat, dar a dat și niște semne de redresare. Această tendință a continuat și în 2017. Experții ucrainieni au arătat că uh, economia a crescut cu 13% și a ajuns la un record de 17,5 um, uh, miliarde de dolari. O sumă record. Intensificarea și uh, creșterea exporturilor ucrainiene către Uniunea Europeană a influențat situația economică puternic. Mă refer aici la produsele agricole. S-a resimțit nevoia de a intensifica dialogul și în ceea ce privește cotele și, de asemenea, comunicarea publică a proceselor a jucat un rol important. În ceea ce privește buna guvernanță, Ucraina um, trebuie să înregistreze progrese. Au existat um, niște mișcări și uh, singurul model de reformă reversibilă ar fi decentralizarea. Unele reforme, precum lupta împotriva corupției, justiția, reformarea acesteia, sunt foarte importante, mai ales în contextul alegerilor care vor urma. Sprijinul din exterior este crucial. De asemenea, încrederea societății um, în sprijinirea autorităților publice, pentru că, după cum spuneam înainte, încrederea în aceste autorități este foarte scăzută. În final, aș dori să spun câteva cuvinte despre nevoia de monitorizare și evaluare. Implementarea acordului de asociere și uh, agenda ambițioasă de transformare a venit ca urmare a presiunilor uh, politice, economice și legale care au fost exercitate. Monitorizarea și evaluarea progreselor uh, înregistrate ar trebui să țină cont de acești factori. În vederea unei abordări mai pragmatice, și prioritizate cu privire la reformele care se desfășoară în Ucraina, ar trebui să se monitorizeze uh, foarte bine aceste elemente și de asemenea să se colaboreze cu Bruxelles. De asemenea, așteptările de ambele părți ar trebui să fie temperate. Procesul de integrare este uh, foarte important, el trebuie să devină irreversibil. Pentru aceasta este nevoie de priorități și Chievul și Bruxelles trebuie să coopereze și în continuare în următorul an și jumătate pe aceeași direcție. Există un mandat uh, cu privire la o astfel de evoluție a uh, țării 66% dintre ucrainieni se dovedește, conform studiilor, că au încredere în Uniunea Europeană și foarte mulți consideră că uh, integrarea în Uniunea Europeană ar însemna mai multă stabilitate pentru țară. Cred că aceste cifre vorbesc de la sine și în acest context uh, vă invit să-mi adresați întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule Tioșca. Trecem acum la partea de întrebări. Domnul Galer. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare generală. Împărtășesc în mare măsură concluziile dumneavoastră, iar în ceea ce privește capacitatea de a aborda în paralel toate provocările importante, aș vrea să știu ce ne recomandați. Unde ar trebui să fie către ce direcție ar trebui să îndrepte funcțiile de coordonare? Pentru că cred că există reforme care sunt în desfășurare, dar uh, nu sunt atât de bine coordonate, iar comunicarea între cei care trebuie să facă acest job și cei care mm, îl fac nu uh, interacționează atât de bine. Care sunt recomandările dumneavoastră în această privință? Considerați că funcția de coordonare ar trebui să fie ancorată la administrația prezidențială sau mai degrabă prim-ministrul ar trebui să fie cel care să se ocupe de asta? Pentru că eu cred că acestea sunt cele mai importante două opțiuni existente. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce privește VAMA, v-ați referit la acest articol din Süddeutsche Zeitung și eu am citit articolul respectiv. Într-adevăr, uh, au fost venituri importante care s-au pierdut ca urmare a acestor practici, pentru că pur și simplu sunt unii care fură ceea ce ar fi trebuit să ajungă la stat. Ar trebui să, să se identifice cauzele și uh, cine orchestrează aceste acțiuni pentru a vedea cum funcționează aceste aceste ilegalități transfrontaliere. Cum funcționează acest sistem? Pentru că el continuă să funcționeze uh, la nivelul uh, instituțiilor vamale. Și aș vrea să știu dacă există un remediu. Mulțumesc, doamna Caniete. Uh, thank you. I, I would join, uh... Mulțumesc. Uh, mă voi alătura celor spuse de colegii mei, mai ales uh, cuvintelor domnului Galer. Voi vorbi din nou în leton, așadar vă rog să vă puneți căștile. Ucraina este un stat uh, din care o parte a teritoriului este sub ocupare. Uh, războiul continuă, dar aceasta nu poate să fie o justificare pentru preluarea puterii politice și pentru relații strânse între corporații. Corupția care să favorizeze astfel de interese nu poate să fie acceptată, iar uh, corupția nu poate să fie pur și simplu recunoscută și să nu se protesteze împotriva acesteia. Nu putem să acceptăm așa ceva. Ați subliniat foarte bine în raportul dumneavoastră aceste lucruri, și anume că um, cadrul legislativ este foarte important uh, pentru lupta împotriva corupției, dar din păcate încă nu este suficient. Decentralizarea se întâmplă în acest moment, dar este mm, coordonată de către oligari cred că uh, este de datoria mea să transmit un avertisment și anume că răbdarea poporului ucrainean nu este infinită 70% din ucrainieni au încredere în Uniunea, Uniunea, Uniunea Europeană, dar uh, asta nu înseamnă că și guvernul se bucură de o astfel de încredere. Nici președintele ucrainean nu s-a bucurat de încrederea aceasta. Până la alegeri, uh, guvernul trebuie să acționeze și să acționeze astfel încât rezultatul următoarelor alegeri să fie de așa natură încât poporul să aibă de câștigat și să nu se creeze haos alegerile europene în Ucraina ar putea să modifice această situație. Uh, Domnul Tanok, la sfârșitul carierei mele de politician în Uniunea Europeană, vreau să amintesc că, că în 2002 am uh, scris un articol în care spuneam că Ucraina, că Ucraina are un uh, viitor european. Sunt bucuros că la 10 ani uh, după redactarea acestui articol, ucrainienii sunt de acord cu mine și consideră că viitorul european este viitorul lor. Mă bucur că Uniunea Europeană a înlocuit Rusia ca cel mai important partener comercial al Ucrainei. Salut inițiativa de a vorbi despre cele trei cele mai importante țări uh, din cadrul parteneriatului de est. Sigur că Ucraina, datorită dimensiunii sale, este uh, bijuteria coroanei și uh, problemele economice, politice sunt foarte importante acolo. Ocuparea Crimei, anexarea de către Rusia, conflictele care au loc în ambas. Întrebarea mea însă se referă la statisticile pe care le-ați menționat. Unul din cinci servicii vamale uh, sunt corupte. Vreau să-mi refer la oligarhii care au fost asociați mai devreme cu autoritățile vamale din Ucraina. Și întrebarea mea se referă la două puncte din raport. Nevoia de a deoligarhiza uh, țara, respectiv uh, decentraliza și aspectele care vizează corupția și lupta împotriva corupției. Și aș vrea să știu dacă un tribunal anticorupție uh, și înființarea acestuia ar fi benefic, pentru că um, înființarea este prevăzută pentru anul viitor și urmează să um, înlocuiască biroul anticorupție care există în prezent. Aș vrea să știu dacă aceasta este calea uh, corectă de urmat, pentru că, în mod clar, corupția este problema principală în Ucraina și dezechilibrul în ceea ce privește distribuția resurselor uh, publice în Ucraina uh, reprezintă de asemenea o problemă. Mulțumesc, domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. To thank the, uh, experts, I mean, in charge of this group on, on Ukraine. It's a, it's a great... Uh... Mulțumim. Este un studiu foarte bun care trebuie să fie utilizat de mulți politicieni și experți implicați în procesul reformei în Ucraina, inclusiv ONG-uri. Cred că ar fi bine să avem acest studiu tradus și în ucrainiană precum și celelalte română și georgiană, fără îndoială. Aveți o poziție specială cu privire la eficacitatea programelor de sprijin europene, care sunt destul de numeroase în ceea ce privește sprijinul sectorial. Avem o echipă foarte bună, Peter Wagner este implicat și apreciez eforturile. În ceea ce privește rezultatele finale, în ce măsură am ajuns la rezultatele pe care le-am uh, anticipat? au existat condiții impuse Ucrainei, cum ar fi lupta împotriva corupției și în 2017 o dezbatere continuă și un dialog cu autoritățile din Ucraina care au dus la suspendarea unei părți din uh, asistența macrofinanciară. În ce măsură a fost recepționat uh, mesajul de elitele politice din Ucraina? Mulțumesc, domnul Samhauser. Ultima intervenție. Da, domnule președinte, eu o să intervin pe cele trei dosare, deci mă refer la toate cele trei țări. Trei state eșuate, în primul rând. Au teritorii cesesioniste. Sunteți de acord? Pentru Moldova avem Transnistria, Abhazia pentru Georgia și, și Osetia și Crimea și Donbass pentru Ucraina. Sunt controlate de mai mult sau mai puțin timp de ruși, de pe la începutul secolului 20 și Ucraina secolul 9. Fiecare stat are parte de populație pro-rusă și pro-UE și sunt și trei țări corupte. La Moldova lucrurile sunt foarte clare, un miliard care dispare, iar în ceea ce privește Ucraina, la fapt, de acolo, acolo dispar și mai multe miliarde și totuși Uniunea Europeană continuă să alimenteze cu veselie rețele care sunt practic rețele mafiote. Trei state eșuate, trei state corupte. Apoi, abordarea moralizatoare a politicilor externe e la capătul puterilor. Nu e suficient să vorbești de statul de drept și așa mai departe când constați efectele acestor politici în Moldova, în Ucraina, cu responsabili corupți care au fost susținuți. În Moldova, Uniunea Europeană spune Poate n-ar fi trebuit să susținem un pro-european complet corupt, dat fiindcă președintele e pro-rus. Dar în Ucraina continuăm să dăm bani unor oameni corupți, bani care dispar. Apoi, politica noastră este absolut incoerentă în Donbass. Vorbim de agresiune militară, de anexare. Bun, ceea ce contravine acordurilor de la Minsk. Deci avem o politică contrară acordurilor de la Minsk. Domnul Șafazar, dacă puteți să încheiați. Suntem împotriva referendumului și totuși s-a bucurat de 10% susținere, 90% susținere în cazul Transnistriei. Îmi cer scuze, domnule președinte, și totul asta pentru că nu există o abordare geopolitică care efectiv constă în a lua și a crește unitatea între Europa de vest și de est și nu în a le diviza. Europa a eșuat. Mulțumim domnului Schaffhauser și acum trecem la răspunsuri. 5 minute fiecare, vă rog. Mulțumesc pentru întrebări. Nu știu dacă o să reușesc să răspund la toate în timpul scurt pe care l-am la dispoziție, dar să le pe rând. Îi mulțumesc domnului Galer pentru că a promovat concluziile raportului. Apreciez uh, cunoștințele detaliate cu privire la raport. Apoi, întrebare referitoare la principalele eforturi de coordonare. Cred că ați spus foarte clar că trebuie să fie prim-ministru și Biroul pentru Integrare Europeană, care sunt recunoscute de o bună parte a populației din Ucraina, ca promovând pro-democrație și direcția pro-europeană în țară. În strânsă colaborare cu delegația UE în Ucraina, guvernul se implică într-o politică ambicioasă de comunicare. Se întâmplă multe în această direcție, nu doar pentru a comunica politicile UE în Ucraina, care nu sunt prea cunoscute. Cam 70% din ucrainieni, arată statisticile, nu cunosc uh, faptul că Uniunea Europeană dă bani Ucrainei și nici programele care se desfășoară cu aceste fonduri. Acesta este un efort pentru a schimba puțin ciclul politic în Ucraina Bun. Există două sarcini importante care se desfășoară în cooperare cu guvernul și cu delegația UE și cooperarea transatlantică. Întrebarea. Cum au fost pierdute 5 miliarde de euro? E o întrebare la care e greu să răspuns însă vă spun cum s-a estimat pierderile. Statisticile din Eurostat fac un calcul. Există agenții care se ocupă de statistice care văd câte taxe au fost plătite. Și ce rămâne sunt 5 miliarde de euro pierduți. Impo în Odessa sau în alte locuri, inclusiv în punctele de frontieră terestre între Ucraina și UE. Probabil că punctul acesta de trecere a frontierei trebuie analizat. Există o serie de dileme prezente în Ucraina. Pe de o parte avem lupta împotriva corupției și lupta pentru justiție pentru toți și pe de altă parte putem observa eforturile regimului actual să-și, să rămână la putere. Lucrul acesta se regăsește și în poziția populației față de președinte, 20% nivel de încredere și 24% pentru guvern. Evident, când programul va deveni operațional, va analiza și scena politică și e un, o sarcină destul de înfricoșătoare pentru că trebuie să fie avut în vedere două agende diferite în același timp. Apoi, o întrebare referitoare la viitorul european al Ucrainei. populația este pro-europeană și asta se regăsește nu doar în ultimele sondaje, dar și în eforturile de a face uh, țara, de a transforma țara într-o democrație. De curând a fost propus s-a propus ca integrarea europeană și atlantică, nord-atlantică, să fie trecută în Constituție. Populația trebuie să știe că nu vor pierde aceste, această direcție în următorul ciclu electoral, de exemplu. În ceea ce privește intervenția colegului din Marea Britanie și anticorupție, raportul anticorupție, Mulți experți sunt de acord că instanța va deveni operațională anul acesta, alții spun că în următorul ciclu electoral, 2019. Ce vă pot spune este ce se observă și anume procedura e în desfășurare cu o serie de judecători. A început pe 2 august cu un apel de candidaturi până pe 15 septembrie, dacă nu mă înșel. Și jucătorii internaționali pot să-și depună candidatura, dar nimeni nu știe cât va dura până când vom avea componența finală a instanței. Evident, Nu toate din cele 600 de cazuri care deocamdată sunt în instanță în fața Biroului Anticorupție vor fi rezolvate. Mă tem că nu avem timp să răspundem la celelalte întrebări, dar încă o dată vă invit să citiți raportul unde veți găsi mai multe detalii cu privire la UE Ucraina. Thank you very much. Mulțumesc celor trei intervenienți. Ne-am prelungit cam cu o jumătate de oră, dar știu că oamenii au fost foarte interesați, existau multe întrebări. Mulțumim! Continuamos, ¿no? Continuamos. Well, speak in Spanish. Eh, ahora vamos a... Bun, continuăm cu proiectul de raport elaborat de domnul Austrevicius cu privire la implementarea acordului de asociere UE-Moldova. Dați-mi voie să vă spun că ne preocupă rapoartele pe care le primim dinspre Mordlova. S-a adoptat luna trecută o rezoluție la Strasburg, rezoluție de urgență și primul ministru și președintele au fost informați în acest sens. Considerăm că s-au înregistrat puține progrese și asta nu e o veste bună în ceea ce privește democrația din Moldova. Probabil că asta se datorează apropierii următoarelor alegeri parlamentare. Îi dau cuvântul domnului Austrevicius în calitate de raportor. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. Mă bucur să vă prezint proiectul de raport cu privire la Moldova în legătură cu implementarea acordului de asociere la da, patru ani după ce Moldova a semnat acordul de asociere, pentru a face reforme economice și sistematice. Constatările recente arată o imagine foarte pestriță a realizării acordului de asociere și angajamentelor de acord. Au existat evoluții foarte favorabile în unele domenii, cum ar fi sectorul financiar și bancar, o creștere substanțială a comerțului bilateral, o mai bună reglementare în domeniul afacerilor, dar sunt și evoluții puse în umbră de faptul că se dă înapoi în ce privește standardele democratice, statul de drept, libertatea mass media și situația societății civile. Raportul comandat de Parlamentul European care tocmai ne-a fost prezentat trece concluzia că, în ansamblu, rezultatul reformelor aplicate în Moldova până în prezent ar trebui evaluat ca fiind nesatisfăcător. Pentru că Uniunea Europeană și Moldova rămân angajate și parteneri implicați, trebuie să arătăm clar în ce domenii ne așteptăm la o bază diferită sau un ritm diferit al evoluției și că nu suntem mulțumiți cu realizările actuale. Anul trecut s-a adoptat legea electorală care a strânit critici din partea Comisiei de la Veneția. E un mare obstacol în calea transparenței și a procedurilor de organizare a legilor. Reforma puterii judecătorești, independența puterii judecătorești, statul de drept, combaterea corupției trebuie accelerate și continuate. <clears throat> Iată de ce decizia recentă de îndepărtare lui Dorin Chetulacă din funcția de primar al Chișinăului și invalidarea alegerii lui Andrei Năstase ca primar rămân subiecte de mare îngrijorare pentru multe instituții occidentale, inclusiv pentru Uniunea Europeană continuă să exprime îngrijorarea în ce privește reducerea spațiului de exprimare pentru societatea civilă din Moldova. În plus, pachetul recent de reformă fiscală în legătură cu inițiativă și amnistia fiscală trebuie analizată aprofundat pentru că ar putea reduce capacitatea Moldovei de a combate spălarea banilor și combaterea corupției. Stimați colegi, acestea fiind spuse, sunt de părere că Uniunea Europeană trebuie să aplice principiul condiționalității pentru asistența macrofinanciară și orice plăți macrofinanciare viitoare ar trebui să se facă numai după ce se vor ține alegerile parlamentare programate pentru februarie 2019 și numai cu condiția ca ele să se țină în conformitate cu standardele recunoscute pe plan internațional. Între timp, trebuie să continuăm dialogul de importanță critică cu autoritățile, cu societatea civilă din Moldova, pentru a garanta înțelegerea deplină și disponibilitatea pentru o viitoare cooperare care mă aștept să aibă mai mare eficacitate și mai uh, ușor de atins rezultate. Domnule președinte, vreau să mulțumesc secretariatului AFET, colegului Julian, pentru sprijinul în redactarea acestui raport care să vă fie prezentat. Aștept cu interes să primesc comentariile dumneavoastră, amendamente și alte sugestii legate de textul final și aștept cu interes să avem și alte discuții și dezbateri cu privire la Moldova, pentru că doar așa putem rămâne parteneri angajați ai Moldovei pentru a realiza ce s-a semnat prin acordul de asociere. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Austrevicius. Trecem acum la invitații pe care avem din partea Comisiei. și deputații care vor să intervină. Domnul Galer, mai întâi. Din partea domnului Covacev, raportul din umbră, care vă cere scuze că nu poate fi prezent. Citez așadar. Vrea să-i mulțumesc domnului Austrevicius pentru eforturile depuse la acest raport cuprinzător care prezintă principalele motive de îngrijorare în ce privește implementarea codului de asociere cu Moldova exprimată de mai multe ori în fața acestei comisii în ultimele câteva luni. Invalidarea alegerilor pentru funcția de primar de la Chișinău din iunie 2018 și reforma electorală controversată care nu corespunde cu standardele ODIR, OSCE și cu recomandările Comisiei de la Veneția sunt doar două dintre cele mai frapante simptome ale erodării principiilor democratice care se întâmplă în țară în ultimul timp utilizarea justiției selective ca instrument de intimidare a opoziției, împreună cu faptul că uh, justiția intervine în procesul electoral, ilustrează subminarea statului de drept. <clears throat> Libertatea mass media e subminată, există tentative de discreditare a societății civile și cu toate acestea, principiile democratice și statul de dreptul, pluralismul media și societatea civilă contravin unora dintre valorile centrale ale Uniunii Europene care sunt proclamate și în acordul de asociere cu Moldova. Abuzurile în acest sens nu pot și nu vor fi tolerate de Parlamentul European. Iată de ce reiterez aici ce a mai exprimat Parlamentul într-o rezoluție cu privire la criza politică din iulie 2018 Orice decizie cu privire la plăți viitoare trebuie să se ia numai după ce se țin par- alegeri parlamentare în conformitate cu standardele internaționale. Guvernul Moldovei ne-a asigurat că are intenții favorabile de îmbunătățire a situației din țară. Cu toate acestea, pentru continuarea cu succes a dialogului între UE și Moldova, cel mai important pentru a îmbunătăți viața cetățenilor din Moldova e momentul ca guvernul din Moldova să întreprindă acțiuni concrete. Acest Parlament așteaptă măsuri a, concrete, fapte și nu vorbe. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum domnul Fleckenstein. Domnule președinte, dragi colegi, și noi dorim să mulțumim în primul rând raportorului pentru munca sa. Suntem uh, de acord cu el în uh, ceea ce privește multe puncte, mai ales în ceea ce privește în ceea ce îl privește pe primarul care fusese ales în Chișinău, este cât se poate de clar că lucrurile nu s-au desfășurat cum trebuie acolo. De asemenea, este important că s-a, s-au menționat pașii pozitivi care au fost înregistrați și astfel nu cred că vom avea probleme în a face compromisuri. Însă sunt trei lucruri care ne îngrijorează. În primul rând, Comisia de la Veneția nu este papa, iar eu nu sunt catolic. Și este important ca Comisia de la Veneția să spună care sunt standardele care trebuie respectate care sunt uh, căile procedurale, care este consensul care trebuie întrunit. Dar să impună unei țări care este sistemul electoral pe care să îl introducă, asta nu mai înțeleg. Al doilea punct, știți foarte bine că nici măcar în plen nu am fost de acord cu oprirea finanțării. Dar dacă ar fi să facem acest lucru, atunci ar trebui să o facem uh, corect și nu să lăsăm deschisă o ușă din spate prin care să fie finanțate anumite părți ale societății civile, cel puțin până la alegeri. Apoi, să legăm uh, de data alegerilor acest lucru, chiar dacă nu presupunem aspecte negative, respectiv uh, trebuie să ne gândim că vor avea loc alegeri uh, curate, astfel încât lucrurile să intre pe un făgaș bun și să existe o majoritate în Parlament care să vadă lucrurile în acest fel. Însă, din punctul meu de vedere, nu se poate ca acest boicot al plății să fie valabil numai pentru unii, iar uh, anumite societăți să beneficieze de excepție, pentru că nu putem face finanțare a unei campanii electorale a anumitor ONG-uri. Ultimul punct este de natură ceva mai generală și nu știu dacă poate fi rezolvat în vreun fel prin intermediul acestui raport. Cu cât uh, adresăm cerințe mai concrete uh, oponenților noștri, cu atât sunt uh, mai în stare, mai capabili să le îndeplinească dacă vor să facă acest lucru. Este problema cu care ne confruntăm mereu, chiar și atunci când vine vorba despre procesul de expansiune către Balcanii de Vest. Avem un principiu la care ținem foarte mult, dar nu specificăm când e îndeplinit el și când nu. Și cred că nu vom putea uh, rezolva, specificând un punct concret, situația pentru toată lumea, dar cred că dacă avem ocazia, ar fi bine să mai discutăm despre acest lucru. Mulțumesc, domnule Feckenstein. Urmează domnul Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc raportorului pentru uh, acest proiect Împărtășim și noi uh, multe puncte de vedere. În iunie, cu ocazia rezoluției, am uh, văzut multe lucruri la fel, mai ales în ceea ce privește situația politică și juridică complicată din țară. Ultima observație a domnului Fleckenstein, doresc să mă refer la aceasta, pentru că trebuie să fim concreți, într-adevăr. Și trebuie să încercăm să venim cu niște amendamente și cu privire la tergiversarea clarificării scandalului privind frauda bancară. Trebuie să spunem cu claritate cine ce a făcut, ce s-a întâmplat și să se comunice și opiniei publice acest lucru, iar opinia publică să aibă posibilitatea să se implice, uh, din punct de vedere democratic, mai puternic în această chestiune. Respectiv, să facem trimitere la independența uh, presei, justiției și la separația puterilor în stat. Pentru că această structură oligarhică endemică care uh, guvernează aici trebuie încheiată a fost uh, publicat raportul privind inegalitatea de curând. Și acesta se revand și pentru Georgia și pentru Ucraina, pentru că această inegalitate a crescut puternic. Și dacă inegalitatea continuă să crească, în felul acesta, corupția este stimulată. Și și aici trebuie să venim cu niște modificări și trebuie să vedem în ce măsură își va concretiza politica Uniunii Europeană pe această direcție, cum va configura relațiile și, de asemenea, relațiile cu ONG-urile, cu societatea civilă. Și cred că acest raport mai trebuie îmbogățit cu niște idei care merg pe această direcție, trebuie să venim cu propuneri mai concrete și sigur că uh, trebuie să urmărim în continuare uh, implementarea acordului de asociere și să ne gândim la modificări concrete și asta într-un orizont de timp previzibil. Mulțumesc, domnule Scholz. Ultimul orator, uh, doamna Andrechene. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reacționez la prima parte a ședinței ascultând unii colegi din comisie, nu pot să spun. Cu, o, cu astfel de prieteni, cine mai are nevoie de dușman. Vreau să vă aduc aminte unora care nu știți asta că această comisie a trimis o delegație la începutul lui aprilie în, în Moldova și Ucraina. Am avut cinstea să conduc delegația și desigur că ne-am concentrat pe implementarea acordurilor de asociere și adisie fie în ambele țări, Moldova și Ucraina. Deci am niște observații în legătură cu proiectul de raport. Aș vrea să mulțumesc domnului Austrevicius pentru raportul excelent legat de implementarea acordului de asociere între UE și Moldova. Implementarea acestui acord și a DCFTA dă niște rezultate tangibile care au fost deja menționate. Acum ar fi îmbunătățirea sectorului bancar financiar, creșterea comerțului bilateral. Cu toate acestea, deși recunoaștem pașii întreprinși deja de Moldova, e extrem de important ca reformele începute în 2016 să continue și să fie implementate. În special, important ca Moldova să implementeze pe deplin condițiile politice care se leagă de înființarea unor mecanisme democratice eficace, sistem multipartinic parlamentar, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Acestea sunt condiții prealabile importante pentru a garanta asistența financiară. Regret profund că Moldova n-a putut să implementeze până în prezent acele condiții care au dus la suspendarea efectuării plăților asistenței MFI de 100 de milioane de euro. E de asemenea regretabil că reforma electorală aplicată în Moldova nu corespunde cu recomandările OSCE, ODIR și ale Comisiei de la Veneția. Sprijin ce a spus raportorul ca orice plată să aibă loc numai după ce se țin alegerile parlamentare și cu condiția ca alegerile să respecte standarde recunoscute pe plan internațional. În fine, domeniul important al reformelor, câteva cuvinte în legătură cu funcționarea puterii judecătorești. Regret că sistemul de justiție rămână unul dintre cele mai puțin reformate și lipsa de progres în reforma judiciară făcut Uniunea Europeană să-și retragă sprijinul bugetar, iar până când Moldova arată progrese semnificative în îmbunătățirea puterii judecătorești. Mulțumesc! Mulțumim! Acum invitații de la Comisie, 5 minute. Mai întâi o să dau cuvântul. Domnul Dicker Schauel, șef de unitate Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să îi mulțumesc, domnule Austrevicius, pentru un proiect de raport excelent pe care ni l-a prezentat. Se referă la domeniile cele mai pertinente în implementarea acordului de asociere și pentru relațiile bilaterale cu Republica Moldova. După invalidarea alegerilor la primăria în Chișinău, e mai necesar ca oricând să subliniem clar și precis îngrijorările existente în ce privește statul de drept cu implicații importante în implementarea acordului de asociere. Sunt de acord și cu domnul Fleckenstein că e nevoie de cât mai multă precizie. Dacă e o țară unde putem fi foarte precisi, e tocmai Moldova. Și putem să mai discutăm și pe plan bilateral. Vreau să subliniez de asemenea că îngrijorările exprimate în proiectul de raport fac parte din dialogul nostru politic cu Moldova de 2, 3 sau chiar mai mulți ani. Nu e nimic nou. Anul trecut ne-am concentrat în special pe reforma electorală. Poziția exprimată în concluziile Consiliului în februarie anul curent rămân valabile. Regretăm că unele dintre recomandările fundamentale ale Comisiei de la Veneția și OSCE Odier n-au fost avute în vedere. Vreau de asemenea să vă mulțumesc că ați urmărit acest proces de reformă electorală atât de îndeaproape aici la Comisia AFET în acești ani va rămâne extrem de importanță să monitorizeze pe deplin consecințele noului sistem electoral la alegeri, inclusiv în campania electorală, în ziua alegerilor și poate și mai important în perioada următoare de după alegeri în ce privește impactul asupra democrației în general și a sistemului multipartinic în special. Putem, într-adevăr, recunoaște că au fost progrese în reforme economice și financiare. Din păcate, trebuie să spunem că lipsa de independență a puterii judecătorești poate submina grav nu doar combaterea corupției și statul de drept în general, ci ca rezultat și stabilitatea economică și creșterea țării. Reforma profundată a puterii judecătorești ar fi trebuit să aibă loc de mult. O justiție transparentă, răspunzătoare, independentă, cu condamnări pentru corupție, în special la corupția la nivel înalt, s-a numit uh, domnul Ilan Șor în această privință și statul de drept sunt esențiale pentru a reda încrederea cetățenilor moldoveni în instituțiile de stat. Vom continua să subliniem nevoia de a avea o nouă strategie solidă cu privire la forma puterii judecătorești în baza unei evaluări în ce privește în trecut, dar vom continua să subliniem în primul și în primul rând că implementarea acesta adoptat e de importanță deosebită. Lipsa de progrese în anchetarea fraudei bancare arunc umbra asupra credibilității combaterii corupției. Poziția noastră se exprimă clar în concluziile Consiliului din februarie și rămân aceleași, anume că toți cei răspunzători trebuie aduși în fața justiției, indiferent de afiliere politică, iar fondurile uh, trebuie să fie recuperate aplicarea strategiei recuperării activelor nu pare să se ocupe suficient de această preocupare și mai semnificativ, anchetele nu pot fi considerate că s-ar fi făcut în mod imparțial și transparent. O alt, un alt motiv de îngrijorare, pachetul de reformă fiscală adoptat pe 26 iulie, care credem că ar putea crea cu schema de amnistie fiscală un risc de spălare de bani impactul pachetului rămâne să fie analizat amănunțit, dar reacțiile inițiale nu sunt foarte bune din partea partenerilor internaționale. Continuăm să monitorizăm situația și în ce privește demonstrațiile organizate de opoziție care continuă pașnic și periodic de la invalidarea legilor pentru primărie și trebuie să continue să fie pașnice, să fie respectate de autorități, să poată să aibă loc. Ne așteptăm ca autoritățile Moldova să garanteze libertatea dreptului de adunare pașnică și să-i apere pe protestanți continuăm să hmm, urmărim situația în sectorul mass media în ciuda adoptării noului cod audiovizual care își propune, printre altele, să transpună directiva serviciului audiovizual la nivel european. Asistăm la o cartelizare a pieții mass media, iar organele media mici sunt dificile sau chiar și mai dificile decât în trecut. În ultim punct, în ansamblu, rămâne extrem de important să transmite mesaje ferme, coordonate autorității din Moldova să folosim toate pârghile pentru a <clears throat> împiedica o deteriorare a statului de drept. E extrem de important pentru cetățeni care se așteaptă și merită. Și condiționalitatea, repet, s-a menționat de multe ori de către diversi membri ai Parlamentului, condiționalitatea pentru sprijinul financiar trebuie să continue și va rămâne una dintre principalele caracteristici sau mijloace pe care le avem la dispoziție pentru a încerca să influențăm schimbarea situației din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumesc și dăm acum cuvântul domnule, doamnei Merei, care este director... Indigenir. Adelante! Pentru parteneriatul uh, de vecinătate. Well, Mr. Schubel has already addressed uh, um, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt într totul de acord cu antevorbitorul meu și aș vrea să încep și eu prin a mulțumi uh, domnului Astrevicius și comisiei pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o până acum în ceea ce privește redactarea acestui raport. Mă bucur să fiu prezent aici, să lucrez îndeaproape cu Parlamentul. Cred că uh, ar fi important de subliniat faptul că Acordul de asociere este foarte important pentru cetățenii Republicii Moldova, lucru care este specificat și în primul aliniat. Trebuie să ne concentrăm pe acest lucru. Este important să se vadă rezultate și este o opțiune importantă făcută de către eh, Moldova acum câțiva ani și trebuie să subliniem de asemenea cât de important este potențialul acestui acord pentru a aduce beneficii cetățenilor moldoveni. Progresul care a fost eh, subliniat, într-adevăr, este unul foarte important. Acestea fiind spuse, noi împărtășim uh, îngrijorările uh, exprimate de uh, domnul Austrevicius și de alți oratori care au luat cuvântul în această dimineață. Doar să amintesc, uh, de exemplu, declarația domnului Han în ceea ce privește anularea alegerilor uh, locale și um, cred că asta, de fapt, uh, reprezintă esența îngrijorărilor noastre, pentru că independența uh, justiției trebuie să fie uh, mereu dată. De asemenea, instituțiile și alegerile credibile și transparente sunt pilonii oricărei democrații, se spune. Cele mai uh, importante îngrijorări pe care le avem acum este sistemul judiciar, care trebuie să fie independent, uh, și, din păcate, una dintre cele mai populare decizii care a fost luată în ultimul an și jumătate a fost când Comisia Europeană a decis să nu mai plătească niciun cent din uh, banii uh, alocați pentru reforma în justiție, pentru că am uh, evaluat că nu s-a făcut nimic în această direcție. În al doilea rând, alegerile. Și aș dori să subliniez două aspecte. În primul rând, deja l-am citat pe uh, domnul Han, uh, în ceea ce privește alegerile de la Chișinău, dar uh, și alegerile parlamentare care urmează și ele vor fi un test important pentru aplicarea principiilor democratice în Republica Moldova. Și în acest sens, în contextul actual, în primul rând, nu a existat uh, niciun fel de sprijin uh, bugetar suplimentar de la uh, criza, uh, respectiv frauda bancară și uh, asistența care a fost uh, oferită a fost uh, oferită spre beneficiul direct al cetățenilor de atunci încolo, inclusiv inițiativele importante de la nivel local, cum în ceea ce privește sprijinul uh, existent înainte pentru buget, a existat posibilitatea de a face plăți și ținând cont de uh, situația care există, am discutat despre uh, asistența macrofinanciară și în acest context doresc să subliniez două aspecte importante. În primul rând, uh, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Șubăl și alți uh, deputați în ceea ce privește reformele și amnistia fiscală la care s-au referit și alte organizații uh, internaționale care și-au exprimat îngrijorările. Iar în ceea ce privește frauda bancară, doresc să fac o diferențiere clară între două părți. În primul rând, au existat câteva reforme sistemice uh, în uh, managementul finanțelor publice care um, vor oferi garanții că un astfel de incident, uh, incident nu se va repeta pe viitor, ceea ce este o componentă importantă și trebuie subliniat acest lucru, de asemenea, Uniunea Europeană a solicitat autorităților să facă pași în continuare pentru a continua investigațiile și a acuza pe cei responsabili pentru fraudă, respectiv pentru a putea recupera prejudiciul. Este foarte important să se facă distinția între reformele sistemice care au avut loc și uh, îngrijorările care există în ceea ce privește anchetele. Acesta a fost timpul pe care l-am avut uh, alocat. Vă mulțumesc că mi-ați permis să răspuns și aștept întrebările dumneavoastră final al señor Astrevicius, para que... Îi voi da acum cuvântul domnului Austrevicius uh, pentru a încheia uh, dezbaterea cu privire la acest punct. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Apreciez comentariile făcute de colegii mei și de reprezentanții instituțiilor europene. Cred că, într-adevăr, mergem pe aceeași direcție în ceea ce privește linia de gândire. Într-adevăr, trebuie să fim cât se poate de exacti. în ceea ce privește așteptările pe care le avem uh, de la uh, Moldova pentru a beneficia de uh, macrofinanțare și, de asemenea, noi trebuie să venim cu niște criterii cât se poate de clare. Dar cred că aceste criterii sunt clare și sunt deja pe hârtie. Deci, trebuie doar citită pagina corectă pentru a vedea ce trebuie făcut și când. Și totul depinde de calitatea realizărilor. Apreciez de asemenea discuția care a avut loc astăzi. Cred că ne oferă o bază importantă de îmbunătățire și de realizare a unui raport final și abia aștept să colaborăm în această privință în continuare. Mulțumesc, domnule Austrevicius. Plazo para la prezent. Termenul pentru prezentarea amendamentelor este 7 septembrie, următoarea săptămână, înainte de orele 11. Trecem acum la următorul punct și anume prima examinare a raportului pregătit de domnul Mamikins pentru implementarea acordului de asociere UE-Georgia. În numele domnul colegului nostru va vorbi doamna Moody. Vă rog. Thank you very much. And as you... Mulțumesc foarte mult. După cum spuneați, prezint acest raport în numele colegului meu, domnul uh, Mamikins, care vrea să vă transmită următoarele lucruri. Dragi colegi, sper că toată lumea a avut o vacanță de vară bună. Eu o parte a vacanțelor uh, mi-am dedicat-o misiunii în Georgia. Acordul de asociere cu Georgia este o misiune care nu mă lasă să mă odihnesc nici măcar în vacanța de vară. Am uh, citit uh, și am aflat că traducerile proiectului raport au devenit disponibile numai ieri, însă mulți dintre dumneavoastră au avut posibilitatea de a citi raportul în engleză. Acesta este primul raport uh, de implementare privind acordul de asociere cu Georgia. A fost redactat în paralel cu raportul pentru Moldova și Ucraina, ceea ce ne va permite să facem o comparație și eventual să venim cu niște propuneri de îmbunătățire. Acordul de asociere uh, este un instrument complex uh, al Uniunii Europene și ceea ce este important pentru noi este că se bazează pe angajamente obligatorii. Este exact ceea ce doresc să subliniez în uh, raportul de implementare și cred că abordarea legală trebuie să fie criteriul de evaluare principal al nostru. Trebuie să ținem cont de asemenea de indicatorii care vizează progresul în diferite sectoare. În 2017, obiectivul integrării europene uh, a fost uh, integrat în Constituția georgiană. A devenit independent de uh, posibilitatea contestării politice. Georgia pregătește un nou document strategic, foaia de parcurs către Uniunea Europeană, pentru a verifica toată legislația georgiană și pentru a vedea care sunt obstacolele apropierii legislative. Asta depășește uh, angajamentele uh, prevăzute în acordul de asociere. Acest acord de asociere a avut implicații importante asupra instituțiilor din Georgia și pot să uh, confirm că a existat un bun grad de coordonare între guvern și parlament în procesul integrării europene. Această coordonare continuă să se îmbunătățească și acum. Planurile legislative ale Parlamentului sunt aliniate la implementarea uh, acordului de asociere. Societatea civilă este de asemenea implicată în consultări cu privire la integrarea europeană. Am observat câteva efecte secundare importante ale acordului de asociere. Uh, socializarea politică cu oficialii europeni, uh, mai multă încredere în instituțiile publice și mai multă conștientizare politică. Bineînțeles că există și câteva probleme. Lipsa de capacitate administrativă, lupta uh, și problemele în atragerea investițiilor străine, tergiversarea proceselor și, de asemenea, necesitatea personalului bine format pentru a realiza implementarea. Doresc să completez raportul uh, cu câteva capitole pentru ca acesta să fie aliniat la uh, acordul privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzătoare. Capitolul privind dialogul între oameni și uh, implicarea societății civile este de asemenea foarte important. De asemenea, un capitol cu privire la uh, capacitatea instituțională. Georgia este în continuare lider în formatul privind uh, parteneriatul cu țările de Est și uh, acesta este un raport foarte important care va arăta în ce măsură s-au făcut progrese către aspirațiile europene. Vă invit pe toți să contribuiți la aceasta prin viziunea și dorințele dumneavoastră. Ca un aspect final, permiteți-mi să fac o recomandare. Doresc să vă spun că, pentru a avea o valoare adăugată practică, raportul ar trebui să fie mai orientat către eficacitatea apropierii legislative și către rezultatele concrete decât către politica internă din Georgia. Astăzi, Georgia are nevoie, într-adevăr, de un leadership puternic în ceea ce privește integrarea europeană. Trebuie să-și construiască capacitățile și structurile și cred că structurile georgiene au făcut o treabă bună, dar uh, elitele locale uh, nu sunt uh, subiectul discuției noastre de astăzi. Mulțumesc foarte mult, doamnă Moody. Și acum uh, voi da cuvântul deputaților. Vom începe cu domnul Stetina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Prosím, budu mluvit česky, vemte si prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi din nou în limba cehă, așadar vă rog să vă puneți căștile. Aș dori să îi mulțumesc domnului Mamikins pentru munca pe care a făcut-o pentru realizarea acestui text. Am ascultat cu atenție uh, studiul uh, care a fost prezentat la punctul anterior cu privire la implementarea acordului de asociere cu Georgia și trebuie să spun că punctele critice, cum ar fi uh, pluralitatea media sau independența judiciară, cu privire la aceste puncte care au fost criticate, Europolul um, are aceeași părere cu punctul de vedere pe care l-am exprimat eu. Așadar, aș dori să întreb cu privire la aceste rapoarte Uh, dacă se poate să reflecte mai bine uh, lucrurile în ceea ce privește statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Mulțumesc! Senior Giurec. Mulțumesc, domnul Giurec. Mulțumesc! Doresc să mă refer și eu, parțial, la informațiile primite la punctul pe care l-am discutat anterior. Iar cu privire la acest raport doresc să spun că cred că ar fi o idee bună să invităm reprezentanți ai bisericii, precum și ai autorităților religioase, atât în Georgia cât și din Ucraina, pentru a avea un schimb de opinii cu aceștia și pentru a asculta, de exemplu, care sunt așteptările um, societății civile de la acest dialog, pentru că și ei sunt parte a societății civile. Și am uh, de făcut un comentariu similar cu privire la dialogul extern uh, din Georgia. Voi face amendamente pe această direcție, dar cu toate acestea, vă rog, permiteți-mi să fac o recomandare procedurală uh, de acest gen pentru uh, ordinea de zi viitoare. Mulțumesc, trecem acum la reprezentanții comisiei. Are din nou cuvântul domnul Șeibel. Vă rog. Muchísimas gracias otra vez, señor Mulțumesc, domnule președinte. Thank First of all, again, I would like to thank... În primul rând, doresc să mulțumesc încă o dată și să apreciez rolul Parlamentului European în ceea ce privește cooperarea dintre Uniunea Europeană și Georgia. Următoarea adunare a celor două părți uh, va avea loc în septembrie uh, această colaborare este foarte importantă, vine în întâmpinarea cetățenilor georgieni, depășește această relație instituționalizată, un lucru care este foarte important. 80%, chiar mai mult din populație, este în favoarea uh, cursului integrării europene, ceea ce este foarte important. Uh, sigur că agenda uh, georgiană este una foarte ambițioasă. Um, Georgia este un partener ambițios și a făcut temele în mare parte într-o manieră foarte bună și este unul dintre partenerii noștri din Est uh, cel mai important. Asocierea uh, politică și integrarea economică, relațiile cu această țară uh, merg bine. Acordul de asociere a fost folosit ca un instrument pentru a îmbunătăți și aprofunda relațiile cu această țară. Prim-ministru Kadigașvili a subliniat care sunt cele mai importante puncte pentru aprofundarea uh, relațiilor și pentru o mai bună integrare uh, europeană. Doamna Moody a subliniat uh, că există o foaie de parcurs în vederea integrării europene și noi suntem uh, dispuși să uh, oferim asistență Georgiei pe acest drum. De asemenea, uh, monitorizăm împreună cu colegii de la Comisie implementarea prevederilor acordului de asociere, precum și respectarea um, sistemului de liberalizare a vizelor, precum și implementarea prevederilor în toate sectoarele necesare. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, efectele și consecințele au fost pozitive. Au apărut câteva modificări importante, um, câteva dificultăți care au fost abordate, iar guvernul georgian a făcut eforturi foarte mari pentru a uh, combate orice abuzuri ar fi apărut în acest domeniu. Dorim să subliniem de asemenea progresele bune în ceea ce privește implementarea DCFTA, care este parte a acordului de asociere. Uniunea Europeană este dispusă să colaboreze în continuare cu Georgia în toate domeniile unde este nevoie de mai multă apropiere legislativă, cum ar fi achizițiile publice, anumite domenii de servicii, uh, comerțul, uh, dezvoltarea durabilă, sistemele de control. Acestea sunt domenii unde putem să mai venim cu asistență pentru a depăși neajunsurile. Uh, George este un partener activ în parteneriatul uh, pentru vecinătatea de est. A arătat uh, mult interes în consolidarea dialogului pe teme de securitate și, de asemenea, în ceea ce privește construcția de capacități, protecția frontierelor, protecție civilă și în materie polițienească dorim să reconfirmăm sprijinul ferm al, uh, din partea Uniunii Europene pentru uh, integritatea teritorială a Georgiei. Există inițiative pentru pace care au fost inițiate și care oferă anumite oportunități în domenii precum comerț, educație și mobilitate. A existat și o declarație comună care a fost semnată acum uh, puțin timp în numele Uniunii Europene și uh, s-a referit și la uh, războiul dintre Rusia și Georgia. Drepturile umane, libertățile fundamentale, dreptul la expresie, o mass media pluralistă, toate aceste aspecte sunt abordate. Sunt subiecte și sectoare în care lucrurile au evoluat bine. Um, de asemenea, um, And then, of course, last but not least, we expect the upcoming și ne așteptăm ca următoarele alegeri prezidențiale care vor avea loc în toamnă să fie uh, conduse pe baza standardelor internaționale, campania să nu are impact asupra reformei. Atmosfera este destul de intensă în Georgia, însă noi sperăm că lucrurile vor rămâne în sfera acceptabilului, să spunem. Dorim să cooperăm cu viitoarea președinție și putem conchide pe ansamblu că Georgia și-a făcut temele chiar bine și ne bucurăm să-i sprijinim în continuare. Peste câteva zile o să merg cu comisarul Han în Georgia, săptămâna viitoare de altfel. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lorenz are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, mulțumim domnului Mamekens și comisiei dumneavoastră pentru o foarte bună cooperare și pregătire. Am apreciat foarte mult acest lucru. O să încerc printr-o observație similară. În primul rând, se vede clar că acordul de asociere uh, produce efecte pentru cetățenii georgieni și asta este important. E important ca lucrurile să nu fie considerate de la sine înțelese, pentru că numai cu câteva, cu câțiva ani în urmă s-a produs o mare schimbare la alegerea georgienilor și e important să subliniem că există avantaje concrete pentru cetățeni. Suntem de acord că Georgia are cele mai bune rezultate. Vedem că crește, se intensifică comerțul, oportunitățile economice, schimbări instituționale. Sunt niște schimbări foarte importante și perspectiva unei implementări intensificate Uh, nu face decât să aducă și mai multe avantaje pentru cetățeni. Și apoi există și trimiterile la Biserica Ortodoxă din Georgia și asta este un lucru important, este o, o poziție importantă și una dintre cele mai importante evoluții în relația cu ei este că sunt producători de foarte bună miere de albine și datorită acestui acord de uh, asociere pot vinde un pic mai mult decât în mod normal. Nu pot să vă spun care sunt producătorii, dar am înțeles că toți fac o treabă foarte bună, ceea ce este interesant pentru că uh, iată un avantaj tangibil, concret și nu pot decât să încurajez genul acesta de colaborare. O să merg împreună cu colegul meu și domnul comisar acolo săptămâna viitoare și o să vorbim despre primul parteneriat estic în școala europeană. Abordarea noastră este să investim în tineri și în oameni și asta și solicitat și am vrut să subliniez acest lucru. Însă, nu trebuie să credem că lucrurile sunt roz peste tot. Există o serie de uh, provocări importante care trebuie avut în vedere. Am văzut niște mișcări în vară și este esențial ca um, cetățenii să simtă că pot avea încredere în justiție și la fel și perspectivele alegerilor prezidențiale. E important să se desfășoare în mod liber, democratic, vom urma de aproape. Și în toamnă vom avea o întâlnire foarte importantă cu guvernul georgian pe 21 noiembrie, când se vor întâlni cu colegiul de comisari după vizita președintelui Juncker în vară și asta subliniază implicarea puternică a Uniunii Europene și faptul că Georgia efectuează reforme importante care duc mai departe implementarea acordului de asociere într-un mod impresionant. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și acum pentru finaliza, doamna Moody are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumim Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă pentru comentarii și implicarea constantă. O să spun pe scurt că, în primul rând, nu vrem să avem uh, război uh, prin intermediul acestor acorduri cu populația georgiană și aici mă gândesc la observațiile pe care le-am avut din partea reprezentanților Comisiei. Importanța muncii noastre se regăsește în impactul asupra georgienilor și a, la nivelul avantajelor pentru georgieni. Și acest lucru trebuie să fie un lucru central al activității noastre și trebuie să arătăm clar de ce ne implicăm în acest program de asistență. În parte, asta are legătură și cu programul de comunicare. Deci, încă o dată, mulțumesc colegilor pentru contribuții și, sigur, și dumneavoastră. Și Așteptăm să continuăm colaborarea și apoi reuniunea SI din septembrie. Mulțumim domnului Moody. Termenul pentru amendamente este 7 septembrie la orele 11. Ultimul punct pentru această dimineață. Proiectul de raport al domnului Galer privind aplicarea acordului de asociere UE-Ucraina. Mulțumesc, voi vorbi în limba germană. Dragi colegi, Ucraina, acum câteva zile, și-a sărbătorit ziua națională. De 27 de ani este un stat suveran, iar uh, statul a avut nevoie de mult timp pentru a își dezvolta identitatea națională și pentru a o întări. În acest context istoric, sigur că aceasta este o consecință indispensabilă a influențelor din trecut. De asemenea, este de înțeles că a avut loc și trebuie să aibă loc un proces de clarificare a modelului de dezvoltare pe care dorește Ucraina să îl urmeze și care să fie centrul gravitațional de care dorește să se apropie această țară. Două revoluții democratice au avut loc în ultimii 14 ani. Din păcate, pe această cale au existat și multe victime. Din păcate, Ucraina și în prezent trebuie să se apere împotriva atacurilor militare din partea uh, vecinului agresiv Rusia. Uh, condamnăm acest lucru și în prezent cât se poate de uh, dur, pentru că în fiecare zi, în fiecare săptămână, Ucraina este agresată de uh, ruși și uh, urmare a acestui proces uh, sunt foarte multe victime. Ucraina se găsește într-o legătură strânsă în prezent cu Uniunea Europeană. Acordul de moderne asociere și uh, posibilitatea de a călători fără vize sunt semne clare ale acestui lucru. Întâlnirile periodice cu uh, între uh, politicieni, între șefii de stat, reprezentanții societății civile, reprezintă pentru mulți dintre noi uh, cotidianul. În ceea ce privește acordul de asociere, uh, inclusiv a unui acord privind o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare și la doi ani după încheierea, după uh, semnarea acestui acord, vă propun în acest moment un rezumat pozitiv la modul general. Ucraina a înregistrat uh, progrese importante pe calea către integrarea europeană, însă există și rezerve importante și, de asemenea, provocări uh, importante, mai ales în ceea ce privește justiția, centralizarea, sectorul energetic, sănătatea, pensiile, educația. E bine, în aceste domenii au fost înregistrate evoluții pozitive. Rezerve am în ceea ce privește construcția unui uh, cadru juridic adecvat pentru combaterea corupției, inclusiv uh, în cadrul instituțiilor, uh, finanțare transparentă și verificare judiciară. De asemenea, reforma privind decentralizarea. Aici nu sunt suficiente măsuri care să fi fost late, nici în ceea ce privește îndepărtarea structurilor oligarhe. Trebuie să, sublinie, să sprijinim și mai mult Ucraina pe această cale. De asemenea, doresc să atrag atenția asupra următoarelor puncte. Cerința noastră de uh, uh, îndepărtare, uh, de eliminare a depunerii de uh, declarații de uh, avere, uh, de asemenea, implementarea rapidă și urmărirea infracțiunilor de corupție prin intermediul uh, Tribunalului pentru Anticorupție. În ceea ce privește uh, cadrul instituțional, în ceea ce privește implementarea acordului de asociere, atât de partea Uniunii Europene cât și de partea Ucrainei, ar trebui ca prioritar, prioritar capacitățile administrative să fie subliniate. De asemenea, Parlamentul ar trebui să se aplece asupra acestor lucruri. Implementarea acordului de asociere trebuie monitorizat în continuare uh, cu atenție. Dragi colegi, Ucraina acum, la mai puțin de un an de la uh, de la uh, terminarea uh, de la apropierea de încheierea mandatului președintelui, iată că se apropie din nou alegerile. Observ că cetățenii sunt tot mai hotărâți și că au o atitudine mai clară decât acum patru ani. Acum patru ani alegeau uh, modernizarea și anumite reforme. Însă cetățenii sunt dezamăgiți cu privire la condițiile economice și dificile în care trebuie să trăiască. Corupția nu s-a modificat mult uh, în această perioadă de timp. Opinia publică uh, nu poate să vadă concret rezultatele pozitive ale evoluțiilor care au avut loc. Acestea nu se fac uh, resimțite în societate. Este foarte dificil să te duci la cetățeni și să le spui că au existat rezultate pozitive dacă corupția se resimte în continuare peste tot. Cadrul restrâns pentru acest raport și vacanța de vară nu au permis um, nu mi-au permis să mă aplec asupra tuturor sectoarelor. Voi veni uh, cu propuneri uh, și în alte direcții în continuare. Însă, furtul de resurse, uh, modul în care se irosește lemnul, masa lemnoasă, modul în care decentralizarea este împiedicată, de asemenea influențarea alegerilor comunale. Toate acestea reprezintă și susțin doar interese politice. Stimați colegi, cam atât am avut de spus. Abia aștept să aud comentariile și întrebările dumneavoastră și mă bucur de colaborarea viitoare. Mulțumesc, domnul Iure, care acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi plac principalele elemente și structura acestui raport pentru că oferă suficiente detalii cu privire la situația din Ucraina, inclusiv la suveranitate, dar aș avea un comentariu pe articolul 20 al raportului prin care îi se cere Ucrainei să ratifice Convenția de la Istanbul. Sigur că acest lucru este în consecvență cu obiectivele declarate ale Comisiei, dar nu cu tratatele UE. Și declarația repetată frecvent în părțile generale ale tratatelor Uniunii, că Uniunea nu va interveni în domenii cum ar fi dreptul la viață, la viața de familie, o serie de drepturi fundamentale acolo. Nu putem insista pe niște lucruri care în statele noastre membre dau naștere la con, uh, tradicții. De exemplu, situația din Bulgaria sub președinția anterioară, unde în instanță s-a constatat că Uniunea Europeană uh, este în contradicție cu Constituția Bulgariei. Nu trebuie să promovăm prin uh, atitudinea noastră o abordare conceptuală și să insistăm asupra schimbărilor ideologice. Trebuie să respectăm libertatea națiunilor, pentru că Ucraina are dreptul să adopte atitudinea pe care o consideră cea mai bună, la, um, așa cum au făcut și Bulgaria și cum pot face și alte țări. Să nu uităm că vorbim despre o chestiune care încă mai este discutată în statele noastre membre și atunci nu ar trebui să impunem ceva în această direcție Ucrainei. Mai departe, în ceea ce privește protecția minorităților sociale, știm că Ucraina are, a avut o istorie turbulentă sub uh, controlul rus mulți oameni care au trăit uh, sub sovietici în Ucraina au fost uh, strămutați și asta a dus la dificultăți. Mă gândesc, de exemplu, la situația minorității romano-catolice în Elviv. Comunitatea respectivă a făcut deja eforturi pentru a se proteja Însă există o serie de aspecte referitoare la protecția sa unde nu sunt în concordanță cu deciziile guvernamentale din 2010, când a fost atacată o hotărâre din epoca sovietică ce spunea că cea mai importantă biserică din Europa trebuie să rămână Uh, o locație pentru concert, pentru muzeu, dar dacă e, vorbim de o proprietate a bisericii, atunci biserica trebuie să hotărască la ce este folosită. Deci trebuie să fim atenți la genul acesta de schimbări și nu să le susținem. Uh, trebuie să promovăm pluralismul și recunoașterea reciprocă pentru a contribui la creșterea Ucrainei. Deci vă încurajez să aveți în vedere și această chestiune în rapoartele dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Iurec. Domnul Vales are acum cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului Galer că ne-a prezentat un raport uh, <clears throat> echilibrat și foarte bine structurat. Eu sunt raportor la Comisia Internă. Aș vrea să subliniez că avizul conține nu doar aspecte comerciale, ci și politice care nu s-au putut uh, discuta, am uh, aflat din acest an. Uniunea Europeană promovează ferm comerțul deschis și liber cu toți partenerii comerciali. Ucraina este unul dintre partenerii comerciali cei mai apropiați și <clears throat> suntem angajați să facem această colaborare să dea rezultate. Acordul de comerț liber uh, aprofundat e aplicat provizoriu de la 1 februarie 2016 capat parte unui acord mai larg <clears throat> cu dispoziții care s-au aplicat provizoriu începând cu noiembrie 2014. Din perspectiva Comisiei INTA, nu am cuvinte suficiente pentru a sublinia nevoia ca ambele părți să-și deschidă reciproc piețele pentru bunuri și servicii în baza unor reguli previzibile și care se pot aplica. Acordul vrea să încurajeze comerțul cu bunuri și servicii între Uniunea Europeană și Ucraina, reducând treptat tarifele și făcând ca regulile ucrainene să corespundă cu cele din Uniunea Europeană în ce privește diverse sectoare industriale și produse agricole. Salutăm creșterea volumului comerțului între UE și Ucraina și ca atare diversificarea exporturilor ucrainene către UE. Liberalizarea comerțului și aproximarea de reglementare între UE și Ucraina e un instrument optim care aduce Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană și contribuie la facilitarea comerțului, afaceri mai bune, un climat mai bun de afaceri și dezvoltarea economică durabilă pentru Ucraina. De asemenea, să nu uităm că DCFTA face parte din procesul de reformă în baza bunei guvernanțe, a combaterii corupției și crimei organizate. Aș vrea să subliniez importanța abordării coordonate între Uniunea Europeană și Ucraina pentru sancțiuni legate de Crimea și Ucraina în Astfel de acțiuni ar contribui la a mări presiunea pentru a asigura o soluționare pașnică a provocărilor teritoriale din Ucraina. Merită să menționăm și că în alta Aradă a adoptat în prima lectură proiectul pentru păstrarea pădurilor ucrainene, un element de iritare comercială în ce privește exportul în fine, dar nu mai puțin important, o chestiune care a fost subiectul uh, unor anchete jurnalistice. Minele de cărbune din zona Donbass. Aștept un răspuns scris de la Comisia Europeană pe acest subiect. Între timp aș vrea să precizez ferm că din cauza sancțiunilor, fondurile și resursele economice pentru persoane sancționate sunt înghețate. Activitatea economică pe teritoriul controlat de separatiști e legiferat și controlat de guvernul din așa zisele republici. E extrem de important pentru resurse naturale care sunt exploatate de companii care au fost naționalizate și sunt controlate de guverne separatiste. Întrebarea către comisie este dacă achiziția și importul către Uniunea Europeană de astfel de resurse naturale obținute în republicile separatiste trebuie permise, nu? Pentru că așa se întâmplă acum. Se știe că toate încasările din astfel de exporturi direct sau indirect sunt în avantajul republicilor separatiste, guvernelor și funcționarilor acestora. Trebuie să fim foarte atenți la acest subiect. Mulțumim, domnule Valesa. Acum, din partea Comisiei, domnul Sacăr. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, <clears throat> vreau și eu să felicit uh, uh, pe domnul Gale pentru raportul excelent, un document complet încă de pe acum, deși unele elemente s-ar putea să se mai adauge, dar e un proiect foarte bun. În acest context aș vrea de asemenea să salut cooperarea excelentă între SEAE, Comisie și dumneavoastră personal și Comisia AFET, în special în subiectul Ucraina. Avem o cooperare foarte fructoasă care continuă. Și Comisia Parlamentară de Asociere UE-Ucraina face o treabă nemaipomenită în monitorizarea implementării acordului de asociere. Aș de asemenea să exprim aprecierea pentru exercițiul de capacity building a Parlamentului European și munca lui Pat Cox pentru a sprijini uh, capacitatea legislativă a Parlamentului. Pat Cox, care e un bun cunoscător al Ucrainei și călătorește mult în țara respectivă. Delegația noastră de la Kiev e foarte activă pentru a monitoriza transpunerea acquis uh, european în legislația ucraineană la Bruxelles, implementarea DCFT e urmărită de noi împreună Comisie și SEAE. Pe fond, considerăm că guvernul Ucrainei și-a intensificat eforturile de coordonare a implementării a ACFTA prin adoptarea unui plan de acțiune privind acordul de asociere și construiește mecanisme instituționale, simplifică procesele convenite de la început. Guvernul și Parlamentul au adoptat în februarie o foaie de parcurs comună pentru acorduri de asociere și implementare. Când a fost în luna martie, în alta reprezentantă la Kiev s-a lansat o campanie de informare să avansăm împreună cu impactul tangibil al acordului de asociere și agenda de reformă colectivă, impactul în viața de zi cu zi a cetățenilor ucraineni obișnuiți. Mi se pare că nu s-a spus mult despre această campanie de comunicare importantă nu numai pentru Ucraina, ci și pentru uh, Moldova și Ucraina, să explicăm mai bine ce conțin acordurile respective ca cetățenii să le înțeleagă. Apreciem în ansamblu progresele în materie de reforme ale Ucrainei, dar după cum a spus domnul Galer, mai sunt multe de făcut acest progres trebuie să continue, să fie susținut și e cheia pentru orice pași mai ambițioși care trebuie să rămână în cadrul acordului de asociere. Nu e nimic ce putem face în afară, dar încă se mai pot face foarte multe în cadrul acordului pentru a avansa mai mult decât în prezent. Zone de prioritate, combaterea corupției în vârful agendei. Reamintesc în acest context declarația purtătorului pământ în ce privește legislația de înființare a înalței curse anticorupție pentru august. Această declarație, odată ce se înființează Curtea Anticorupție, va finaliza lanțul de instituții independente anticorupție, care include și Biroul Național Anticorupție și Procurorul Anticorupție de specialitate. Vreau să repet nevoia ca toate instituțiile anticorupție să fie pe deplin independente să și neplinească sarcinile fără a fi influențate din afară. În acest scop e important ca integritatea și credibilitatea procuraturii anticorupție și a conducerii să fie consolidate. Au fost înainte unele probleme în cursul verii <clears throat> și poate că ați văzut cei care urmăriți uh, activitatea de zi cu zi. Mai sunt multe de făcut pentru autoritățile ucrainene în multe domenii. Unele au fost menționate de domnul Gală și de alți colegi, inclusiv îmbunătățirea climatului de investiții și transparența în multe sectoare. În martie, probabil, o să fie alegeri prezidențiale și în toamna lui 2019 alegeri parlamentare. Am transmis mesaje ferme care formele să fie menținute. În niciun caz efortul de reformă să se oprească ca toată lumea să se ocupe numai de campanie. Ucraina nu își poate permite așa ceva. În fine, câteva cuvinte cu privire la suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, <clears throat> sprijinim ferm acestea e și în alta reprezentată personal, deschiderea parțială a podului Kerch și tensiunea în creștere în Marea Azovă în ultimele luni ne îngrijorează foarte mult. Cerem eliberarea cetățenilor deținuți ilegali, inclusiv Oleg Sentsov, care de peste 100 de zile îngriva greva foame, făcut apeluri repetate pentru eliberarea lui și sperăm că autoritățile din Rusia vor da curs apelurilor noastre și vor face un gest de umanitate. implementarea acordului de la Minsk a fost recent o întâlnire între doamna cancelar Merkel și președintele rus, care sperăm că a contribuit să facă lucrurile să avanseze puțin, pentru că, evident, mai sunt multe de făcut. Păi, de partea ucraineană ne așteptăm ca legea privind statutul special al teritoriilor ocupate să fie extinsă în octombrie anul curent, o condiție prealabilă pentru a avansa și cu implementarea codului de amis. Și, în fine, în legătură cu întrebarea colegului cu comerțul din zonele separatiste, ce fac autoritățile noastre, eu nu mă ocup de aspecte comerciale catare, dar pretutine unde o ștampilă vamală ucraineană se pune întrebarea. Dacă aveți exemple concrete de astfel de produse, vă rog să ni le comunicați nouă la DigiTrade, grupul de sprijin și o să vedem ce putem face pentru a ne ocupa de această problemă, care evident trebuie examinată cu mare atenție. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum Peter Barnard, directorul grupului de sprijin pentru Ucraina. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vorbesc în germană. Mulțumesc uh, tuturor contribuțiilor și studiul de asemenea a arătat că în ceea ce privește evaluarea situației uh, și a provocărilor din Ucraina, toate merg uh, pe aceeași direcție, în mare măsură, și suntem de asemenea recunoscători că raportul și dezbaterea care are loc aici și de asemenea la nivel european beneficiază de uh, sprijin european. Suntem de asemenea recunoscători că există înțelegere pentru toate aceste lucruri. Raportul arată care sunt diferitele sectoare problematice din Ucraina care trebuie abordate cu instrumente diferite. Colegii mei s-au referit la contextul politic mai general, agresiunea Rusiei în Est uh, influențează multe lucruri în Ucraina, dar nu totul. De aceea este foarte important ca la un nivel uh, următor, noi ca Uniunea Europeană să contribuim astfel încât țara să se dezvolte și să se stabilizeze și la nivel macroeconomic. Am reușit să facem acest lucru în ultima vreme și continuăm acest rol pe care ni l-am asumat și până acum. În al doilea rând, este important uh, și rolul grupului de susținere pentru Ucraina, pentru că trebuie să abordăm uh, instituțiile și capacitatea instituțională, respectiv construcția de capacitate instituțională. Așa cum uh, s-a spus și cu privire la celelalte țări, ne confruntăm cu o situație în care administrația publică adesea este supra-solicitată nu numai cu dezvoltarea de legi, ci și cu implementarea și aplicarea acestora. De aceea, Uniunea Europeană, în ultimii trei ani, în acest domeniu, s-a implicat și a oferit uh, măsuri de susținere uh, importante de, per total, uh, cam 300 de milioane de euro. Împreună cu alți parteneri internaționali, cu Ucraina, cu statele membre, a făcut acest lucru. Raportul se referă și la decentralizare ca element esențial și, de asemenea, ceea ce s-a mai abordat în raport, dar poate nu suficient, necesitatea reconfigurării administrației. Am arătat și în studiu că este absolut necesară și că noi, Uniunea Europeană, oferim sprijin pe această direcție. De asemenea, oferim sprijin în lupta împotriva corupției, reforma justiției, sprijin pentru societatea civilă, un element foarte important care va rămâne în continuare la fel de important. De asemenea, există și cel de-al treilea domeniu, uh, specificat și în acordul de asociere, modul în care trecem prin fiecare sector, prin fiecare ramură industrială și cum implementăm diferitele elemente în fiecare parte. În contextul, uh, sigur, acordului privind zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare. Raportul uh, se referă la toate aceste lucruri, se referă la modalitatea de raportare, la monitorizare, de asemenea, și cum ar trebui făcute acestea și pe viitor. Suntem de acord și cu recomandările care au fost făcute și vă asigur că, spre exemplu, în ceea ce privește construcția capacităților, deja am început să facem acest lucru, continuăm măsurile pe care le-a luat Parlamentul European, continuăm activitatea domnului Cox și a celor care mai sunt implicați și dorim să vedem ce putem să facem suplimentar încă înainte de alegeri și privind spre implementarea reformelor și după alegeri pe viitor, nu doar până la momentul respectiv. Mulțumesc așadar din partea noastră și nu mai am de făcut alte comentarii până una alta. Muchas gracias, señor Wagner, y ahora le devuelvo la palabra al señor. Mulțumesc din nou, domnul Galer, ultima intervenție. Mulțumesc colegilor pentru recomandările făcute, de asemenea pentru sprijinul uh, pe care îl oferă liniei generale urmate. Mulțumesc și reprezentanților uh, Comisiei și SEAE. Și ceea ce doream să vă spun este că, într-adevăr, sprijin tot ceea ce s-a spus în completarea afirmațiilor mele, respectiv a textului raportului, iar în ceea ce privește prizonierii uh, politici care sunt în Rusia și în uh, direcția aceasta ar trebui să comunicăm mai bine uh, cu opinia publică și doresc să spun că acest lucru este important pentru că în dezbaterea pe care am avut-o cu privire la aceste studii, înainte, în această dimineață, uh, a fost un coleg care a îndrăznit să spună că ar fi vorba despre trei state care au eșuat, Ucraina, Moldova și Georgia. Este vorba despre colegul care, în general, uh, reprezintă perspectiva uh, Moscovei aici în raport de 1 la 1. Rusia este un factor esențial și uh, Ucraina și celelalte state mm, sunt împiedicate de influența Rusiei uh, în ceea ce privește evoluția și modernizarea lor. Rusia are nevoie de oligarhi în aceste state pentru a-și exercita influența și noi, ca Uniunea Europeană și ca Parlament European, nu uh, avem vreun pact cu oligarhii și nici nu trebuie să uh, stabilizăm status quo de acolo, ci din contră, noi uh, suntem uh, pentru reforme și sprijinim cetățenii care își doresc un viitor mai bun pentru ei și țara lor. Vreau să vă asigur că ideile noastre și modul în care ne gândim noi să organizăm societatea va avea succes și în Ucraina. Și pentru aceasta milităm și ne vom lupta în continuare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Galer, mulțumim reprezentanților SAE și încă o dată pe 7 Septembrie la 11 e termenul pentru amendamente. Am încheiat acest punct și mai avem diverse unde a cerut cuvântul colegul Austrevicius. Indeed, thank you very much. Hmm, mulțumesc, domnule președinte. O scurtă declarație în legătură cu evoluții politice recente din Cambodgia. După cum știți, Kim Soho de la opoziție rămâne la închisoare. Principalul partid uh, de opoziție e scos în afara legii. Restricții asupra mass media și a ziariștilor independenți au fost impuse. Alegeri de iulie, fără nicio forță de la opoziție care a avut parte să participe. Partidul la conduce CPP a primit uh, 125 de locuri din cele 125 disponibile în Parlamentul Național din Cambodgia. Domnule președinte, facem un apel la instituțiile europene, <clears throat> Comisia Europeană în special, să prezinte Comisia noastră un raport în legătură cu <clears throat> Comisia de Constatare a Faptelor care a avut loc la jumătatea anului o criză politică fără precedent, reprimarea opoziției, manipularea, trebuie evaluată din nou de către Uniunea Europeană pentru a reacționa cu o linie rezonabilă de politică. Nu există temei să continuăm relațiile cu Cambodgia, ca de obicei, pentru că democrația din Cambodgia e în pericol. Mulțumesc. Muchas gracias, señor Astrovichu, Queda recogida Mulțumim domnului Austrevicius care ne-a prezentat poziția sa. Să încheiem uh, reuniunea de astăzi a Comisiei de Afaceri Externe pe 13 septembrie următoarea reuniune la orele 15. Mulțumim secretariatului și interpreților. Sper că nu mai au uh, probleme cu greva și s-au acceptat propunerile pe care le făceau pentru mai bune condiții de lucru. Un weekend plăcut!